Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Doresc să vă spun bine ați venit și vă rog să luați loc. Cei care nu înțeleg germană pot să își pună căștile pentru că avem uh, interpretare din germană. Domnule ministru, dragă Luca, dragă Nicolau, stimate coleg Lopez uh, Aguilar, domnule președinte al Comisiei LIVE, doamnelor și domnilor, este pentru mine o mare bucurie să vă spun bine ați venit în aceste două zile la Parlamentul European. Cu această ocazie vom discuta un dosar legislativ uh, foarte complicat și important pentru Uniunea Europeană. Este vorba de pachetul referitor la reformarea protecția datelor. În trecut această temă era o temă rezervată specialiștilor, discutată în uh, cercurile științifice. Știm însă că astăzi protecția datelor se referă la uh, noi toți, este un lucru cu care ne întâlnim în toate situațiile cotidiene. Datele noastre personale sunt uh, salvate în momentul în care cumpărăm uh, ceva pe internet, uh, în momentul în care ne folosim uh, telefoanele celulare, în momentul în care transmitem date dintr-un loc în altul, datele sunt prelucrate în cadrul rețelelor de, de socializare, sunt prelucrate de angajatorii noștri, de asigurările de sănătate, de guverne, sunt prelevate în momentul în care rezervăm un uh, bilet de avion, și uneori datele noastre cu caracter personal pot fi prelevate și salvate în momentul în care în care mergem la magazinul din colț. Aceast, acest proces tehnologic uh, la care suntem uh, martori în ultima vreme a dus la o modificare radicală a modului în care sunt colectate datele. Ne confruntăm cu noi provocări vis-a-vis -vis de prelevarea și colectarea datelor uh, cu caracter personal, mai ales în contextul legislației din anul 1995. Aș dori să vă aduc aminte că în 1995, în urmă cu 17 ani, Eu am participat la elaborarea acestui pachet legislativ în cadrul uh, Comisiei LIBA Și Um, mi-am uh, recitit documentele din uh, perioada respectivă când am lucrat la acest pachet legislativ și pot să vă spun că un lucru nu s-a schimbat. Este vorba de lipsa de claritate în um, prelucrarea datelor cu caracter uh, personal. Ce s-a modificat însă este volumul acestor, acestor date. Astăzi, în comparație cu perioada de atunci, există 12.000 mai multe interneturi. Cei care folosesc internetul sunt de 50 de ori mai mulți și cei care folosesc telefoanele celulare sunt de 20 de ori mai mult, ca în 1995. Pe cea mai mare rețea de, socia- de, de socializare, Uh, se regăsesc în acest moment 290 de miliarde de fotografii. Este o cifră incredibilă. Și aceste modificări uh, fundamentale ne afectează modul în care interacționăm uh, unii cu alții. Este vorba de o influență într-adevăr pozitivă, dar această modificare înseamnă că datele noastre personale sunt salvate peste tot și pot fi folosite de părți terțe care le pot uh, comercializa peste tot pe glob. Aș dori să vă să mă refer la câteva teme în această reformă propusă de comisie, teme care sunt sigur că vor fi utile și pentru dezbaterea de astăzi. Cred că punctul de plecare este clar. Uh, protecția datelor este un drept fundamental. În Carta Fundamentală a Drepturilor Europene se spune că fiecare persoană are dreptul la protecția datelor personale. Acest lucru se referă în articolul 8 în Carta Fundamentală Europeană. Deci protecția datelor nu reprezintă un lux, ci este o parte a identității și a integrității pe care fiecare individ uh, în Europa Uh, de care trebuie, fiecare individ în Europa trebuie să se bucure. Este un drept de care trebuie să fim mândri și dacă uh, facem bine această reformă, poate fi un motiv uh, pentru a fi preluată și în alte zone ale lumii. Cea mai mare provocare cu care ne confruntăm acum este păstrarea acestui drept la cele mai înalte și noi standarde. Nucleul Nucleul protecției datelor reprezintă consimțământul voluntar și uh, informat. Cum ne putem asigura că acest drept se aplică și copiilor noștri care uh, sunt și ei prezenți în uh, spațiul uh, digital? Uh, foarte important este aspectul legat de autoritățile naționale de protecție a datelor și salut prezența reprezentanților acestor autorități astăzi alături de noi. Și din mai multe puncte de vedere, Comisia propune coordonarea acestui sistem de protecție prin acte delegate. În legătură cu acest punct, doresc să mă limitez la câteva remarci care sunt foarte importante. Hotărârea Comisiei ca prin uh, aceste acte delegate să primească noi competențe nu este o hotărâre, nu este un punct pur tehnic. Din potrivă, discutăm despre valori politice care se referă la arhitectura întregului sistem. Tocmai de aceea, Parlamentul European trebuie să examineze cu foarte mare atenție ce este un act delegat și ce nu este un act delegat. Și Comisia, și doresc să spun acest lucru acum, în prezența reprezentanților Comisiei, um, pot să înțeleg că își uh, dorește un număr maxim de acte delegate, deci să fie competentă pentru multe acte delegate, este atitudinea normală a oricărui, oricărei ramure executive. nici în, nici în momentul în care am fost uh, primar am văzut, uh, am văzut că situația de fapt este aceeași. Este vorba de o atitudine normală a unei ramuri executive a puterii când vine vorba de administrarea treburilor uh, curente. Deci înțeleg poziția comisiei Însă doresc să vă spun că nici Comisia nu trebuie să se aștepte din partea legislativului că nu își va exercita prerogativele de supraveghere. Și în acest domeniu al protecției datelor nu există, nu, nu trebuie să există niciun fel de discuție. În momentul în care sunt vizate drepturile fundamentale, Parlamentul European va fi foarte atent pentru, ca, pentru a asigura protecția optimă a acestor drepturi fundamentale. Și doresc să vă spun, dragi colegi, din partea Comisiei și din partea Consiliului, că uh, colegii de la Comisia Libe sunt cunoscuți și în Parlamentul European ca fiind, comozi, ca fiind niște colegi uh, incomozi. Deci, cu atât mai mult, uh, această incomoditate va fi resimțită și de Comisie. Cetățenii însă trebuie să-și cunoască drepturile, obiectivul nostru fiind de a transmite care sunt uh, drepturile cetățenilor și lucrurile trebuie îmbunătățite în acest punct de vedere. Doar o treime din cetățenii europeni știu că există o autoritate națională de protecție a datelor. Știu că datele lor trebuie să fie protejate. Din păcate, uneori cetățenii nu știu care sunt structurile existente. 70% din cetățeni se tem că datele care au fost colectate de către societățile comerciale sunt folosite în alte scopuri decât în cele declarate inițial. Doar um, 25% din cei care folosesc rețelele de socializare și mai puțin dintre cei care cumpără uh, lucruri uh, online au sentimentul că își pot controla datele. Uh, și un uh, segment foarte important sunt cei între 15 și 24 de ani. Este vorba de cei care um, folosesc uh, foarte mult internetul în, uh, în viața cotidiană. Este generația care s-a născut cu internetul, de fapt, care au o atitudine mult mai deschisă față de ceea ce se întâmplă pe internet, cel puțin în comparație cu noi, cei care ne-am născut în uh, secolul trecut. Uh, însă nu cunosc întotdeauna riscurile existente. Tocmai de aceea trebuie să îi informăm cât mai bine. Și tocmai de aceea protecția datelor este legată strâns de educație și de educația în uh, școli. În ceea ce privește propunerea um, de directivă făcută de comisie de prelucrare a datelor, această propunere este una foarte importantă, colectarea și prelucrarea de informații de către poliție, de către procuratură, este mult mai bogată, mult mai largă decât se întâmpla în urmă cu 17 ani. Există tot mai multe date personale și acestea trebuie să fie colectate de către voiță și de către procuratură pentru că aceste autorități doar așa își pot îndeplini um, competențele. Însă, cum ne putem asigura că drepturile fiecărui individ sunt, uh, sunt respectate ținând seama și de necesitățile asigurării, uh, siguranței publice. Eu uh, știu că colegii noștri, uh, domnul Druța și domnul Albrecht, sunt de acord cu mine uh, trei ani după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și după renunțarea la această structură pe trei, uh, pe trei piloni, începem să discutăm crearea din nou unor sisteme uh, paralele. Eu am impresia că acest sistem pe piloni există deci, în, în continuare, deși tratatul ar fi trebuit să-l fi uh, desfințat. ar trebui să fie respectate aceleași uh, principii când vine vorba de situațiile de uh, urgență. Deci, amestecarea propunerilor uh, legislative cu obiectivul, obiectivul de a ajunge la un avantaj pentru metoda interguvernamentală a dus la un eșec și am văzut acest lucru, s-a întâmplat cu dosarul Schengen. Uh, și pot să vă asigur că metoda comunitară va fi sprijinită de Parlamentul European întotdeauna. Și permiteți-mi să vă spun înainte de a vă părăsi că Parlamentul uh, European se așteaptă la progrese uh, importante pe marginea acestui uh, dosar. Și pot să vă spun, domnule ministru, că președinția cipriotă, din punctul nostru de vedere, a lucrat foarte, foarte bine și problemele cu care ne confruntăm nu sunt datorate președinției cipriote. Ne dorim cu toții un cadru legislativ modern care consolidează drepturile individuale și consolidează în același timp piața unică, fără să ducă la sarcini uh, suplimentare pentru societățile comerciale. Însă cetățenii pot profita de avantajele maxime ale acestei piețe unice doar în condițiile în care uh, sunt convinși că autoritățile publice le protejează drepturile. Doresc să vă încurajez uh, să aveți un schimb de opinii cât mai uh, fructuos în aceste două zile și contribuțiile uh, majore din partea parlamentelor naționale pe care le-am primit înaintea acestei dezbateri ne lasă speranța că vom avea o dezbatere în care și parlamentele naționale vor fi implicate cât mai mult. Este un exemplu și pentru alte domenii, crearea acestei complementarități între munca parlamentară națională și nivelul parlamentar european, această paralelitate între nivelul național și european, pentru că aceste două niveluri nu sunt uh, adversari, ci sunt parteneri în acest proces legislativ. Tocmai de aceea este atât de importantă această conferință. Cred că este cea mai importantă conferință pe care organizează Parlamentul European în a doua jumătate a anului 2011. Ne confruntăm, desigur, cu mai multe provocări importante, dar aceasta, aceasta este importantă pentru că discutăm de identitatea Uniunii Europene, de identitatea uh, statelor membre și de identitatea cetățenilor europeni. Tocmai de aceea așteptăm cu nerăbdare această conferință. Acesta este și motivul pentru care președintele Parlamentului European uh, deschide această conferință. Deci nu este o întâmplare prezența mea aici, ci este un lucru intenționat. După cum v-am spus, uh, în trecut am fost uh, membru al uh, Comisiei Libe și mă interesează, m-a interesat întotdeauna lucrările acestei comisii. Această comisie este condusă acum de colegul nostru Lopez Achilar. El s-a ocupat de această temă și în calitatea de ministru și doresc să, să vă urez succes și doresc să vă spun că dacă acum voi pleca foarte repede după discursul pe care vi l-am ținut, nu este pentru că nu mi-aș dori să rămân mai mult alături de voi, dar am și alte uh, obligații. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna președinte Schulz. Bună dimineața tuturor! Dragi colegi, stimați membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, în aceste două zile avem această uh, conferință care va fi împărțită în șase secțiuni, în șapte sec- secțiuni. Există interpretare în 22 de limbi oficiale, prezentarea vorbitorilor urmează în următoarele 20 de minute, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri, întrebări puse de către membrii Parlamentelor Naționale și membrii ai uh, Parlamentului European, cam 45-50 de minute, deci fiecare uh, vorbitor uh, are 10 minute la dispoziție pentru a prezenta, apoi Um, vor fi distribuite formularele legate de timpul de vorbire. Well, will we indicate into the... Formularele prin care fiecare participant poate indica președintelui care este, că doresc să adreseze o întrebare. După prima sesiune de dimineață, la ora 12.30, vom avea un prânz și după masă, alături de noi uh, va fi doamna vicepreședinte al Comisiei Reding, Doresc să vă cer să respectăm uh, calendarul pentru că la ora 19 Parlamentul European oferă o cină participanților la, la această conferință, la restaurantul europarlamentarilor. După cum a spus domnul Schulz, discutăm despre revizuirea sistemului de protejare a datelor personale. Este o parte importantă a vieții noastre cotidiene ne confruntăm cu situația în care tehnologia informațiilor uh, explodează, de fapt, uh, informația și datele pot fi transmise mult mai uh, ușor și mult mai ieftin și volumul de date și de informații uh, a crescut în mod uh, dramatic în ultima perioadă. Datele personale colectate și Um, salvate peste tot în lume sunt tot mai multe și informatica depersonalizată ne oferă posibilitatea de a, de a salva date și ca acestea să fie accesate de peste tot din lume. Drept urmare, procesarea datelor cu caracter personal a devenit o parte din viața noastră și folosirea rețelelor de socializare a devenit o activitate cotidiană. Deci procesarea datelor cu caracter personal a devenit un activ important pentru foarte multe afaceri care și-au dezvoltat modelele de afaceri tocmai pe baza uh, activităților de procesare a datelor. În același timp, procesarea datelor cu caracter uh, personal reprezintă o provocare și pentru autoritățile publice. Există um, această nouă tendință legată de asigurarea siguranței publice și în acest context ne confruntăm cu, nouă, cu, noi, cu noi provocări. Data, protecția datelor este un drept fundamental în european, așa cum se spune în articolul 8 al Cartei Europene și în articolul 16 în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Însă, cadrul legislativ trebuie revizuit cât mai repede. Tocmai acesta este titlul întâlnirii interparlamentare pe care urmează să o avem astăzi. Să vedem cum putem stabili un cadru legal robust care să răspundă tuturor provocărilor cu care ne confruntăm. Parlamentul European sprijină obiectivele propunerii făcută de comisie este vorba de consolidarea rolului individului, consolidarea drepturilor și aprofundarea dimensiunii uh, pieței uh, unice și existența unei singure legi care să ai să se bucure de mecanisme consistente de punere în aplicare. Parlamentul European consideră că această propunere este un singur pachet. Există, pe de-o parte, propunerea pentru o directivă pe de altă parte, o propunere pentru uh, un regulament. Ambii raportori sunt alături de noi astăzi și mâine. Raportorii Comisiei Libe uh, își vor prezenta raportul în decembrie 2012, deci peste câteva luni. Vom avea un vot orientativ uh, în primăvara anului 2013 pe marginea acestor dosare. Contribuțiile parlamentelor naționale au fost esențiale pentru procedura legislativă și răspunsurile transmise de parlamentele naționale în pregătirea acestui eveniment au fost foarte utile. Parlamentul European va ține seama de toate aceste uh, răspunsuri în cadrul procesului legislativ. Deci, uh, întâlnirea de astăzi și de mâine servește la aprofundarea uh, acestui pachet uh, legislativ. Viitoarele discuții pe care le vom avea astăzi vor fi foarte utile și dorim să mulțumim tuturor celor interesați, dorim să mulțumesc celor care participă la această de, discuție și celor care vor lua cuvântul în cadrul acestei dezbateri. Și trecem acum la prima sesiune. Îl avem uh, alături de noi pe domnul Lucas Luca, ministrul uh, justiției, reprezentând președinția rotativă cipriota a Consiliului. Alături de noi este domnul Nicolau, președintele Comisiei pentru Afaceri Juridice a Camerei Reprezentanților din Cipru. De asemenea, doamna Françoise Lebai este director general la Direcția Generală pentru Justiție din Comisia Europeană și Jonas Nicolau este primul vorbitor din această dimineață. Aveți la dispoziție 8 minute. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε Λουκά. Αγαπητέ... Mulțumesc, domnule președinte. Vis, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Stimate domnule președinte, Lopez Aguilar, doamnelor și domnilor, este adevărat o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, pentru a evoca o temă atât de importantă, precum revizuirea regulamentului cadru de protecție a datelor personale. Pe 24 septembrie am avut onoarea să fiu președinte al conferinței președinților al comisiilor libe și tocmai despre asta am și discutat, despre protecția datelor personale în cadrul Uniunii Europene și modul în care sunt păstrate, sunt respectate drepturile cetățenilor. Uh, avem nevoie de modernizări care să ne permită să păstrăm totuși, să menținem în același timp și dreptul la viață privată a cetățenilor europeni. Această reformă va fi discutată în această ședință și din rezultat, din discuțiile pe care noi le-am avut, ne-am dat seama care au fost avantajele pachetului prezentat de către, de către comisie am constatat o schimbare de, puncte de, de punct de vedere din partea participanților la această discuție și Știm că primul regulament a fost adoptat în materie de protecție a datelor, a fost adoptat uh, cu multă vreme în urmă, deci trebuie să facem față schimbărilor tehnologice, mondializării și așa mai departe. Acestea reprezintă adevărate, pro, uh, adevărate provocări în materie de protecție a datelor. Aș dori să subliniez că în 1993 se transmiteau doar 1% din date. Însă vedem că în 2007 am depășit aceast, cu foarte mult uh, această rată, se ajunge până la o rată de 80%. E vorba de apariția acestor rețele de socializare care se intensifică și cresc pe zi ce trece. Toate aceste aspecte digitale trebuie luate în considerare, iar transparența uh, datelor în cadrul Uniunii Europene sau față de țări terțe este din ce în ce mai mare în ultima vreme. Asi? 250 de milioane de europeni folosesc uh, zilnic internetul astăzi și înțelegem foarte clar în aceste condiții cât de mari sunt provocările cu care ne confruntăm și de ce trebuie să trecem la acțiune. Cifrele sunt foarte clare și ne arată foarte clar că trebuie să trecem cât mai repede la acțiune pentru a ne proteja cetățenii, pentru că trebuie să cre- creăm un sentiment de încredere și de siguranță uh, Uh, pentru cetățeni pentru momentul în care folosesc uh, internetul. 26% uh, din cei care folosesc rețelele de socializare și 80% din cei care fac cumpărături on, 18% din cei care fac cumpărături online au senzația că și sentimentul că datele lor sunt controlate de ei. 72% din uh, cei care folosesc internetul sunt îngrijorați uh, de faptul că trebuie să uh, dea informații despre foarte multe date personale pe care apoi nu le mai pot controla. Drept urmare, cadrul legislativ actual trebuie revizuit, pentru că lucrurile evoluează foarte rapid acum Punerea în aplicare a cadrului legislativ în cele 27 de state membre este foarte diferită, lucru care a dus la un sentiment de nesiguranță, nesiguranță care afectează în același timp uh, buna funcționare a pieței interne și încrederea cetățenilor în autorități. Avem nevoie de un cadru legislativ care să asigure echilibrul între protecția datelor, între drepturile omului și uh, funcționarea pieței interne. Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în serviciile de, de internet. Avem nevoie de un instrument care să fie neutru din punct de vedere tehnologic, care să se ridice la, uh, la înălțimea provocărilor uh, actuale și să fie și un sistem uh, care să nu presupună costuri imense. Acest echilibru este uh, cuvântul uh, cheie. Sarcina administrativă în același timp trebuie să fie, să fie redusă pentru că ea reprezintă un obstacol mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii care sunt uh, active pe, pe aceste noi uh, piețe. Drept urmare, este important ca uh, hotărârea cadrul din, dou- din anul 2008 să fie pusă în aplicare și uh, Comisia a acceptat aceste provocări. În anul 2012 ne-a a făcut uh, noi propuneri pe care le discutăm acum. Există o, o directivă cadru pentru uh, un regulament cadru pentru protecția datelor cu caracter personal și o directivă care se referă la colectarea datelor pentru prevenire, pentru în cadrul acțiunilor penale, pentru a, în cadrul justiției, domeniul justiției. Se încearcă recâștig, recâștigarea încrederii cetățenilor prin acest regulament anumite drepturi sunt consolidate, dreptul de a fi uitat, dreptul de a șterge datele colectate. Dacă cineva dorește să șteargă această dată, trebuie să aibă să această posibilitate. De exemplu, se prevede consimțământul scris când vine vorba de anumite proceduri, accesul la anumite uh, categorii de drepte și uh, posibilitatea de a transfera datele de la un furnizor la altul. Uh, Uh, posibilitatea de a depune o plângere la autoritățile naționale. Acest lucru este uh, important când sursa încălcării prevederilor care, de exemplu, provine dintr-un alt stat membru. Deci, protecția datelor este un domeniu care trebuie să fie luat foarte în uh, serios. Uh, trebuie înțelese consecințele, consecințele prelucrării datelor de, de către societățile comerciale. Toate aceste prevederi sunt foarte importante și în acest context trebuie să ne gândim și la următorul lucru. lucru prevederile regulamentului referitoare, de exemplu, la situația minorilor, a copiilor sub 13 ani. În aceste cazuri trebuie obținut consimțământul părinților. Și și societățile comerciale trebuie să înțeleagă că au anumite obligații Um, trebuie să aibă impuse măsuri tehnologice care să asigure uh, uh, protejarea, protejarea acestor, uh, acestor date, punerea în aplicare, de exemplu, a unui ghișeu unic. Toate aceste lucruri deci un ghișeu unic trebuie să existe pentru, că, pentru ca toată lumea să poată să se adreseze acestui ghișeu unic pe de altă parte, s-a făcut o propunere, propunerea de o nouă directivă. Aici există anumite uh, îngrijorări legate de transferarea acestor date unor state terțe. Nu trebuie să uităm de existența unor uh, de existența tratatelor uh, bilaterale, și pe baza, pe baza legislației naționale nu trebuie să uităm de rolul parlamentelor naționale. Protecția datelor este o temă foarte complexă, o temă sensibilă, în cadrul căreia se manifestă problema, există îngrijorări legate de pachetul propus de comisie. Este clar că trebuie să colaborăm îndeaproape pentru a ne asigura că vom ajunge la un cadru legislativ care să asigure acest echilibru între protecția datelor și o bună reglementare a pieței interne care să asigure o liberă circulație a informațiilor. Avem în acest context întâlnirea de astăzi, o întâlnire foarte importantă pentru a încerca să îmbunătățim propunerile făcute. Criza actuală ne aduce în situația în care să încercăm să o depășim și Astăzi discutăm despre acest uh, cadru legislativ care cred că ne va ajuta. Vă mulțumesc, domnule Nicolau, pentru contribuția dumneavoastră. Acum îi dăm cuvântul domnului Lucas Luca, ministrul justiției în guvernul cipriot. reprezintă președinția Consiliului Uniunii Europene. Aveți cuvântul. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, κύριε Ακουίλα, αγαπητή κύριε... Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Aguilar, președinte al Comisiei Libe, domnilor și domnilor, domnule președinte al Comisiei Libe din Parlamentul European, doamnelor și domnilor, Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație pe care mi-ați adresat-o pentru a veni astăzi în fața dumneavoastră, în fața Comisiei Libe a Parlamentului European. Această ședință este deosebit de importantă după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care, printre altele, a sporit rolul pe care îl joacă Parlamentul European, care acum poate acționa în calitate de colegiuitor în cadrul aprobării anumitor uh, propuneri legislative europene. Tema pe care o discutăm astăzi, și anume propunerea Comisiei referitor la revizuirea cadrului juridic pentru protecția datelor cu caracter personal, reprezintă o provocare deosebit de importantă pentru președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene. În 2012, Comisia a prezentat un pachet de măsuri pentru acest nou cadru juridic de protecția datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană în care regăsim o propunere de regulament general și o propunere de directivă, care au drept scop să reglementeze acest domeniu uh, în paralel cu cooperarea polițienească și judiciară pentru dosarele penale. Aici e vorba de una dintre prioritățile președinției cipriote. Uh, pentru că noi acordăm o, o, o importanță deosebită acestui subiect. E un subiect de altfel deosebit de important și pentru cetățenii europeni. Președinția cipriotă consideră a, uh, aceste măsuri ca fiind un pachet unic și vom examina pe durata președinției noastre aceste propuneri la nivel de experți, în cazul regulamentului și în cazul directivei. Propunerea de regulament va anula directiva 46 din 2008, care reprezenta cadrul juridic de protecție a datelor personale și va modifica și directiva în vigoare referitoare la protecția datelor personale în cadrul telecomunicațiilor electronice. Aprobarea acestui nou cadru juridic este considerată a fi necesară, pentru că noi trebuie să abordăm într-un mod diferit avansul tehnologic, progresul tehnologic, mondializarea. De asemenea, avem nevoie și de o armonizare a obligațiilor și uh, prevăzute de către tratatul de la Lisabona. Și prin această propunere, Comisia își dorește să existe un nivel de protecție a datelor personale mai ridicat, care să întărească astfel modul în care sunt respectate drepturile cetățenilor europeni, mai ales drepturile minorilor. Mai mult decât atât, avem drept, drept obiectiv să uh, recâștigăm încrederea cetățenilor europeni în așa fel încât Uniunea Europeană să fie un actor deosebit de important în economia uh, digitală, în mondializare, în așa fel încât să ne putem consolida rolul la nivel internațional, pe scena internațională, să putem consolida fluxul de informații la nivel transfrontalier. Deci, acestea sunt obiectivele noastre. Iar pentru a realiza va trebui să facem eforturi uh, mari pentru a obține un rezultat satisfăcător care să țină seama de toate îngrijorările și care să țină seama și de diferitele tipuri de echilibru care trebuie găsite cadrul acesta juridic în următorii ani va fi cel care va dirija oarecum viețile noastre, modul în care funcționează întreprinderile pe internet și așa mai departe. Deci, președinția noastră își dorește să transmită următoarei președinții, și anume cea olandeză, o muncă de calitate care să servească drept bază de lucru pentru a putea continua munca pe marginea acestui dosar. După cum știți, regulamentul acesta se aplică atât la nivel public cât și la nivel privat, de viață privată, cu o serie de idei și concepte inovatoare. Spre exemplu, dreptul de ștergere a datelor, în așa fel încât, spre exemplu, o fotografie publicată pe internet să poată să fie ștarsă. Apoi, faptul că la un moment dat va exista un sistem de tragere la răspundere. Iată o notate deosebit de importantă. Și mai există și o altă idee foarte interesantă care figurează în acest regulament și anume ideea de a avea un ghișeu unic care să aibă drept scop o simplificare a demersurilor administrative în așa fel încât cetățenii europeni să poată să se adreseze astfel doar unei singure autorități de protecție a datelor cu caracter personal. În același timp, și întreprinderile trebuie să poată să fie trase la răspundere în fața unei singure autorități. După cum vedeți, aici încercăm să creăm diferite mecanisme de convergență, în așa fel încât să putem să întreprindem acțiuni în comun din partea tuturor autorităților de supraveghere care există la nivel național, cu impunere de sancțiuni, cu rezolvarea conflictelor ce pot apărea și așa mai departe. Deci, în sine, acest regulament va permite ca cei care gestionează datele cu caracter personal să trebuiască să îndeplinească, să aibă anumite îndatoriri, cum ar fi o păstrare a confidențialitate, de a păstra o anumită confidențialitate a datelor ce sunt furnizate astfel de către cetățeni. E nevoie de o evaluare de impact a modului în care acest lucru poate afecta viața privată a cetățenilor. acest lucru se trebuie să fie realizat înainte de lua anumite decizii. Deci, dorim să îmbunătățim textul acestui regulament și vom lucra în acest sens. Și cu toți am recunoscut faptul că avem nevoie de un text care să fie clar, să fie limpede, să fie un instrument juridic care să nu aibă zone obscure ce ar putea fi interpretate, să fie un document clar și transparent. Trebuie să evităm o situație în care uh, uh, ajungem îl într-o, într-o, într-un impas sau o situație în care nu put, suntem în măsură să prevedem anumite situații de progres tehnologic. În ceea ce privește propunerea de directivă, dumneavoastră știți că acest proiect va avea un impact la nivel național și la nivel transfrontalier. Vorbim aici despre transparența datelor în Uniunea Europeană, dar și transparența datelor față de țări terțe. Prin această directivă vom modifica sau vom anula decizia cadru 277 uh, din 2008, care se referă tocmai la transparența datelor uh, furnizate de statele membre către țări terțe. De altfel, și Europol și Eurojust sunt implicate în acest dosar. Această revizuire a acestui cadru juridic este absolut fundamentală având în vedere intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care impune o anumită, o anumită serie de norme și măsuri de protecție a datelor, care impune un cadru de cooperare judiciară și polițienească și care impune de asemenea și anumite măsuri în ceea ce privește întărirea cooperării între autoritățile de supraveghere a uh, protecției datelor cu caracter personal. Și toate aceste elemente tehnice vor fi, uh, vor fi uh, discutate la nivel de experți și sperăm că până la finalul președinției noastre să putem ajunge la un rezultat concret. Știm că dificultățile sunt numeroase, dar vom face efortul pentru a le depăși. Uh, de asemenea, este adevărat faptul că la Consiliu a existat o serie de rezerve exprimate, însă în ciuda acestui fapt, noi vom continua munca noastră pe marginea acestei directive în colaborare strânsă cu Parlamentul European și astfel vom încerca să găsim o soluție cât mai repede cu putință. Aș dori să spun de asemenea că la nivel tehnic avem un grup de lucru uh, DABIX în cadrul Consiliului European și președinția cipriotă a programat șase ședințe de lucru pe durata două zile fiecare, în așa fel încât o serie întreagă de teme să poată fi abordate pe marginea acestei propuneri de regulament. Teme care sunt importante pentru statele membre și astfel în Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, informal care a avut loc în luna iulie în Nicosia, a existat o discuție pe această temă și e nevoie de un mandat foarte clar. De aceea am prevăzut o serie întreagă de ședințe ale grupurilor de lucru, prieteni ai președinției, care să poată dezbate aceste aceste subiecte. Și acest lucru este deosebit de important pentru că trebuie să calculăm și costurile administrative pe care toate aceste modificări îl vor presupune pentru întreprinderile europene, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. După cum spuneam, aici e vorba de măsuri care vor afecta atât sectorul privat cât și sectorul public. Și, evident, nu trebuie să uităm și actele uh, delegate menționate de domnul Schulz. Iar în final aș dori să subliniez că pentru a ajunge la realizarea acestor obiective, colaborarea cu dumneavoastră este absolut fundamentală. Doar astfel vom avea o acțiune încununată de succes. Parlamentul European, Parlamentele Naționale sunt asociații noștri. Trebuie să conlucrăm în așa fel încât să obținem rezultate bune. Avem nevoie de un instrument juridic în materie de protecția datelor cu caracter personal, dar trebuie să fie un instrument care să poată să întărească acțiunea autorităților care se ocupă de acest domeniu și care, mai mult decât atât, trebuie să constituie un instrument pentru creștere economică și pentru prosperitate în Europa pentru cetățenii noștri. Mulțumesc, domnule președinte! Well, thank you very much, um, uh, Chair. And, uh, well, first... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că Comisia prețuiește foarte mult dialogul cu parlamentele naționale. Suntem conștienți de contribuțiile aduse de aceste parlamente naționale și suntem hotărâți să ținem cont de propunerile și observațiile care vin din partea parlamentelor naționale. Cred că această dezbatere este programată la momentul potrivit, din moment ce suntem angajați în negocieri, în discuții, uh, Parlamentul, Comisia și Consiliul în legătură cu reformarea acestei legislații și de aceea orice idee apărută în discuțiile de azi este foarte importantă. Ați auzit deja foarte multe lucruri despre protecția datelor, de aceea eu aș vrea ca din partea Comisiei să încerc să recapitulez care au fost intențiile noastre atunci când am venit cu această propunere de directivă și regulament în legătură cu protecția datelor. O parte a răspunsului se află în titlul acestei sesiuni de dimineață, sesiune care se numește Consolidarea încrederii într-o lume digitală și globalizată. Ați auzit deja la antevorbitorii mei cât de important uh, este acest aspect, uh, mai ales în ultimii ani, și de aceea atunci când am elaborat aceste propuneri, au, ne-am gândit la consolidarea drepturilor individului. Indivizii trebuie să uh, fie capabili să controleze datele personale care le aparțin și de aceea ne-am gândit uh, la posibilitatea pos, la posibilitatea uh, urmăririi traseului acestor informații atunci când ele sunt transmise unui uh, furnizor prin intermediul uh, internetului. Controlul asupra informațiilor pe care alte instituții le dețin despre cetățeni și asta, sigur, în scopul protejării cetățenilor, dar și pentru că credem că este și în avantajul lumii de afaceri să protejeze aceste uh, informații cu caracter personal. Din toate consultările pe care le-am avut de când lucrăm la această propunere, am uh, aflat că un mare număr de consumatori, tocmai pentru că nu au încredere în mediul digital, sunt uh, ezitanți în a face, de exemplu, cumpărături pe internet sau în a-și furniza uh, datele personale în alte scopuri. Acesta a fost, deci, uh, primul obiectiv la care ne-am gândit protejarea individului și consolidarea încrederii în mediul uh, digital. Un al doilea obiectiv a fost acela de a simplifica cadrul legislativ de protecție a datelor. Dacă vă uitați la ce se întâmplă uh, în acest domeniu acum, veți vedea că avem 27 de regimuri diferite de protecție a datelor. Deși există o directivă o directivă care a fost la vremea ei un pas foarte important în uh, direcția protejării datelor. Totuși, iată că această directivă a fost transpusă în legislațiile naționale diferit și funcționează diferit în cele 27 de state membre. Asta face ca oamenii de afaceri să aibă o viață grea și să trebuiască să afle, dacă vor să facă afaceri în toate cele 27 de state membre, care este regimul de protecție a datelor în fiecare din aceste state. Ne-am gândit care să fie instrumentul cel mai potrivit și ne-am gândit că un regulament ar fi cel mai potrivit pentru că este imediat aplicabil și s-ar aplica uniform la scara Uniunii. Astfel, credem că am uh, face economii de 2,3 miliarde pentru oamenii de afaceri europeni pe an, având un regulament unic. Companiile și indivizii, cetățenii, vor avea de răspuns în fața unei singure autorități pentru protecția datelor, ceea ce este un uh, beneficiu substanțial Iată, o mare simplificare, un grad mare de simplificare a procedurilor. Am mai intenționat, de asemenea, să ne asigurăm că măsurile administrative necesare pentru a gestiona acest sistem uh, asigură un tratament uh, special pentru IMM-uri, pentru că, după cum știți, IMM-urile reprezintă 90% dintre firmele europene și dacă ne gândim la ele ca la niște întreprinderi mici, trebuie să le ajutăm să evite obstacolele administrative, birocrația. IMM-urile sunt companii uh, care nu trebuie să aibă, de exemplu, ofițeri pentru protecția datelor angajați. Nu trebuie să respecte um, uh, aceleași norme și uh, reguli impuse firmelor de dimensiuni mari. Sigur, cu excepția IMM-urilor specializate în procesarea datelor cu caracter personal. Altfel, uh, IMM-urile trebuie scutite de această povară a cerințelor uh, legislative. Un alt obiectiv de care am ținut cont a uh, fost uh, să avem o legislație care să dureze în timp. Atunci când elaborăm o lege, ea trebuie să treacă proba timpului. Nu legiferăm pentru câțiva ani, un an, doi, pentru ca după aceea să ne dăm seama că tehnologia a avansat și e nevoie de modificarea legislației. De aceea vrem ca să avem legislație durabilă. În acest scop am propus o serie de măsuri care să ne asigure de acest lucru. Una dintre ele, menționată și de președintele Schulz, a fost cea legată de actele delegate. Să vă explic ce sunt actele delegate. Este posibilitatea oferită Comisiei ca pe baza regulamentului și, bineînțeles, sub supravegherea Consiliului și Parlamentului, să explice detalii care nu apar în regulament, fără a revizui regulamentul, aducând numai clarificări. Și noi vedem aceste acte delegate ca un element de flexibilitate necesar dacă dorim să avem o legislație durabilă. Deci, avem prevederi în acest sens. Sigur că nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să vă mai spun încă câteva cuvinte în legătură cu directiva. Directiva se concentrează pe aplicarea legii și se adresează organelor de aplicare a legii în domeniul uh, protecției datelor personale. În propunerea noastră credem că este o îmbunătățire substanțială față de decizia cadru în vigoare, în primul rând pentru că felul în care va fi implementată va fi sub supravegherea Curții de Justiție și a Comisiei, ceea ce nu se întâmplă cu actuala directivă cadru. De asemenea, propunem ca această directivă, spre deosebire de, decizia cadru, să se ocupe nu numai de uh, sectorul transfrontalier, ci și de uh, Uh, deținerea și procesarea datelor de către organele de justiție din statele membre la nivel național. Trebuie să facem o distinție clară între ceea ce înseamnă transfrontalier și ce este ce ține de uh, sfera națională. Ne-am consultat uh, în această privință cu foarte mulți actori implicați și Uh, până la urmă a fost uh, absolut imposibil să facem această distinție netă. De aceea ne-am propus să armonizăm posibilele limitări ale uh, regulilor general aplicabile, limitări care sunt de înțeles în domeniul aplicării legii și care pot fi uh, aplicate de la un stat membru la altul. Astfel încât să avem până la urmă o armonizare a criteriilor, dar și a excepțiilor care limitează drepturile indivizilor. De aceea cred că merită să analizăm aceste prevederi prin prisma principiilor protecției datelor inclusiv în domeniul aplicării legii, sigur cu precauțiile de rigoare, pentru că este un domeniu foarte sensibil. Am să închei prin a spune că acum uh, lucrăm împreună cu partenerii noștri, colegiuitori, și ne bucurăm de foarte mult sprijin pentru propunerea Comisiei. Există, sigur, și semne de întrebare și probleme <clears throat> care apar în uh, negocieri, dar suntem pregătiți să le abordăm de o manieră constructivă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, uh, doamna Leval. Mulțumesc pentru contribuție. Acum deschidem uh, dezbaterile. Am, cerut, am primit cinci cereri de înscriere la cuvânt. Vom începe cu aceste declarații și apoi panelul nostru de experți va Uh, răspundă. Signora Mericel. Prima solicitare este din partea membrilor, unui membru din Congresul Spaniol. Mulțumesc. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc spune doamna Bateția Mana. Aș dori să mulțumesc uh, Parlamentul European pentru faptul că a organizat această ședință comună cu parlamentele statelor membre, în așa fel încât să noi putem să putem participa și contribui la dezbatere în mod eficient. Aș dori de asemenea să mulțumesc și Comisiei pentru această inițiativă și anume de a avea un nou pachet legislativ tocmai pentru a revizui cadrul juridic în vigoare, pentru a aborda tema aceasta importantă a protecției datelor cu caracter personal. Și această inițiativă nu ni se pare a fi una pozitivă, pentru că ați subliniat volumul de informații care circulă în ultima vreme pe internet și care a crescut în mod exponențial. Iar ideea de teritorialitate uh, devine una depășită în acest cadru de mondializare. Aici avem nevoie de o abordare mai uniformă, mai omogenă, mai coordonată din partea celor 27 de state membre, în așa fel încât să evităm discrepanțele care există în domeniu, să evităm acele dificultăți pe, cu care se confruntă întreprinderile și cetățenii în domeniu. Și cred că e foarte bine faptul că instrumentul ales este uh, sub forma unui regulament și sub forma unei directive. Acum, să vedem cui anume se, va, se, va aplica, se vor aplica aceste texte legislative. E vorba de întreprinderi care se află în Uniunea Europeană, dar nu numai, ci și întreprinderi care vin din exterior și care se instalează în Uniunea Europeană și care vor trebui să respecte aceeași legislație. Cred că noi ar trebui să avem două obiective deosebit de importante, care de altfel au și fost uh, subliniate, și anume că această legislație să fie eficientă, ca într-adevăr ea să protejeze dreptul la viață privată a cetățeanului european, să protejeze interesele întreprinderilor lucru fundamental, și să fie o legislație de durată care să fie uh, valabilă și validă în timp, să facă față unor inovații tehnologice, unor schimbări, unor progrese tehnologice, fără de care atunci va deveni depășită foarte repede. Uh, și tocmai pentru a avea acea încredere pe care domnul Nicolau a evocat-o adinau și care figurează și în titlul discuțiilor noastre din această dimineață, pentru a obține această încredere e nevoie ca această legislație să fie și efectivă, eficientă. Trebuie să regândim anumite concepte, să le reformulăm în regulament. Spre exemplu, articolul 17, dreptul la uitare, ceea ce noi în Spania numim dreptul de anulare sau dreptul de opoziție. Aș dori să știu care este părerea membrilor uh, de la prezidiu uh, despre o situație în care uh, s-ar putea ține seama de uh, un anumit nivel de tragere la răspundere. Noi, în momentul de față, așa cum este redactat textul, nu avem senzația că există această noțiune în text. Și uh, cei care fac cercetări pe internet, care caută să găsească o anumită informație, nu uh, uh, sunt poate bine uh, luați în considerare în calitate de categorie de utilizatori a internetului. Deci poate că ai nevoie de protecție și pentru acești cetățeni pe care noi vrem să-i protejăm. Și în final, domnule președinte, aș spune că într-un moment ca cel pe care îl traversăm acum, și anume criza economică și financiară, care are consecințe dramatice pentru noi toți, e bine, cred că este foarte important să avem o întărire a dimensiunii democratice și a dimensiunii instituționale. De aceea suntem de părere că actele delegate care vor fi prevăzute în legislație și vor fi acordate Comisiei, noi le considerăm în momentul de față excesive. Sunt acte, acte nu numai de executare, acestea sunt normale, țin de legislația normală. Dar avem senzația că, uh, așa cum sunt ele prevăzute, nu uh, țin seama, într-adevăr, de toată dimensiunea democratică, de legitimitate democratică pe care noi dorim să o avem. Mulțumesc foarte mult! Dăm cuvântul domnului Alegrini din partea Senatului Italian. D'Italia exprimă un părere sigurament favorevole în merito al parchet. Vă mulțumesc. Italia sprijină Uh, reformarea, revizuirea cadrului legislativ, am avea, am avea câteva remarci. Considerăm că există o limită când discutăm această reformă, când discutăm instrumentele adoptate pentru a consolida uh, cooperarea polițienească, judiciară și așa mai departe. Salutăm această inițiativă pentru că Într-adevăr, se încearcă redefinirea standardelor care urmează să fie aplicate peste tot în Uniunea Europeană și în statele membre ale acesteia. Ce se întâmplă însă cu sub, principiul subsidiarității? Acesta uh, este supus uh, Constituțiilor fiecărui stat în parte și apoi cum vor fi definite standardele comune. Pentru că prin aceste definiții se renunță la anumite sisteme mai bine funcționale la nivel național, lucru care ar putea să submineze unele uh, garanții existente. Apoi, în al treilea rând, propunerea făcută de uh, comisie este una foarte largă, mai ales la uh, articolul 87 când se discută competențele um, date comisiei, transferul de date țărilor terțe. Apoi, tot uh, din punctul de vedere al subsidiarității, articolul uh, 51 cu ghișeul unic. Cetățenii nu se mai pot uh, adresa Uh, autorităților din uh, statele membre ca urmare acestei propuneri. Apoi, un alt punct important din punctul nostru de vedere, deși este un lucru pozitiv uh, propunerea înlocuirii directivei cu regulamentul, pentru că un regulament într-adevăr are o influență mai mare, dar Uh, trebuie să vedem uh, mai îndeaproape articolul 17, dreptul de a fi uitat, și articolul 21, procesarea datelor, pentru că aici eventual s-ar putea crea anumite uh, incertitudini cu statele membre. Mulțumesc acum domnul Richard Kalis din partea Parlamentului polonez. Două minute. Aveți cuvântul. Ja również gratuluję Komisji Europejskiej. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit Comisia Europeană pentru inițiativa sa și doresc să mulțumesc Parlamentul European pentru organizarea întâlnirii de astăzi. Polonia sprijină această propunere pentru că avem nevoie de un cadru legislativ modern de protejare a datelor. Cu toate acestea, există foarte multe uh, deficiențe în propunerea Comisiei Europene. Actele Uh, delegate, situația actelor delegate trebuie să fie uh, clarificată. În acest moment cred că sunt prevăzute prea multe acte delegate, pentru că până la urmă actele delegate înseamnă ocolirea Parlamentului European. Și vă atrag atenția asupra unor uh, formulări imprecise. N-am tot referit la articolul 17, dreptul de a fi uitat și nevoia de a informa părților terțe. Însă nu sunt definite aceste părți terțe. Uh, și în contextul uh, digital, în contextul internetului, în această eră digitală, în care se creează legături într-o fracțiune de secundă, termenul de parte terță este pur și simplu prea vag. Se face o referire la tratatul de funcționare a Uniunii Europene, la capitolul 2. Însă, Tratatul este împărțit în secțiuni. Există foarte multe capitole 2, deci neclaritate. Există mai multe exemple în care regăsim asemenea formulări neglijente. Se face referire, de exemplu, la furnizori de servicii, administratori uh, de date din afara Uniunii Europene. Uh, um, problema legată de um, limbi, de aplicarea acestui cadru legislativ la cei care se află în mod temporar în Uniunea Europeană. În Polonia ne confruntăm cu o problemă legată de tratatele internaționale, pentru că unii dintre uh, vecinii noștri, cum ar fi Belarus, folosesc datele Uh, personale în scopuri uh, totalitare, pentru că în Belarus există un sistem uh, totalitar și noi nu trebuie să uităm de aceste situații specifice. De, deci, în numele Parlamentului Polon, aș dori să spun că acest text trebuie să fie îmbunătățit. Vă mulțumesc, domnul Chiriacos Triantafilidis are cuvântul pentru câteva minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. doresc să spun uh, uh, bun venit uh, domnului Nicolau și domnului minist, uh, ministrul al justiției din uh, Cipru. Eu aș avea două sau câteva remarci. În primul rând, dacă este să ne gândim la cele spuse de domnul Nicolau, atunci devine clar că revizuirea re- revizuirea cadrului legislativ este una oportună, pentru că cu toții folosim internetul, uh, telefoane inteligente, online banking și așa mai departe. Și cu toate că, cu toate că această, cu toate că această revizuire este foarte oportună, mie mi se pare că ea se desfășoară prea lent. Apoi, o altă remarcă. În cadrul Parlamentului European, noi ne așteptăm uh, un regulament general care să ducă la un cadru legislativ foarte clar. <laughs> Însă avem un regulament și o directivă. Mi se pare că asistăm la o fragmentare, o fragmentare care duce la crearea unor lacune și noi, Parlamentul European, cel puțin, ne dorim evitarea acestor situații, ne dorim uh, evitarea creare, creării unor uh, excepții și tocmai acest lucru se întâmplă uh, cu pachetul uh, legat de protejarea datelor. De exemplu, ar trebui să existe o definiție generală pentru identitatea personală, interesul public, interesul juridic. Cum dorim să recâștigăm încrederea dacă regulile jocului nu sunt suficient de clare? Și dacă îmi permite și o altă remarcă. Uh, Chiar dacă adoptăm aceste instrumente uh, diferite, există prevederi uh, reduse în uh, directivă referitoare la autoritățile judiciare. Un lucru dificil, mai ales în situația de astăzi, pentru că autoritățile respective au nevoie de acces sporit la, uh, da, uh, la datele, la bazele de date întreținute de societățile comerciale. Și doresc să întreb Consiliul uh, care sunt motivele pentru această uh, fragmentare a, a propunerii legislative? Vă mulțumesc, domnule Trentafilides. Din uh, Camera a Țărilor de Jos, doamna Gert Human are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a pune întrebarea pe care doream să o adresez. Cred că întrebarea mea își va primi cel mai bine răspuns din partea doamnei Françoise Lebai. Aș dori să întreb, în loc să delimităm această între, frontieră între întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari, deci cele care depășesc sau nu 50 de angajați. Oare nu ar trebui să avem mai degrabă un alt criteriu și anume volumul exact de, de date ce sunt procesate de către întreprindere? Evident, noi vrem să protejăm întreprinderile mici și mijlocii. Uh, evident că acestea au poate prea multe dificultăți, se confruntă cu o povară prea mare în momentul în care vor să respecte legea. Acum, nu știu dacă aici e criteriul cel mai potrivit de, de, de utilizat. Putem avea o întreprindere cu doar 10 angajați care procesează datele a sute și mii de cetățeni. Așa că ar fi mai bine să utilizăm un alt criteriu, să nu utilizăm numărul de angajați, ci mai degrabă volumul de date procesate. Domnul președinte, mulțumesc și din nou din partea Parlamentului polonez, domnul Andrei Galasiewski, pentru următoarele câteva minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug câteva cuvinte la cele spuse de colegul meu din Comisia pentru Justiție. Uh, ambele documente au fost uh, utilizate pentru consultări la noi, în Polonia, consultări uh, organizate atât cu reprezentanții întreprinderilor cât și cu experți și sunt de acord cu cele spuse de domnul Caliș. Noi sprijinim ideea de a avea un ghișeu unic, așa cum spuneau și colegii din Italia. Suntem de părere că ideea aceasta de a avea un ghișeu unic este o idee foarte potrivită. De asemenea, suntem de părere că într-o lume globalizată, dreptul de a fi uitat va fi un drept destul de greu de garantat. Informația se răspândește și se răspândește în, pe căi de multe ori necunoscute. Așa că va trebui să vedem cum anume acest lucru va putea funcționa în mod practic, în mod concret, însă avem senzația că vor exista dificultăți pentru a garanta un astfel de drept. Apoi, întreprinderile. Întreprinderile n au spus că există o problemă. O problemă și anume lipsa de măsuri potrivite uh, pentru a asigura securitatea datelor uh, importante, confidențiale. Sunt foarte multe date confidențiale care plutesc undeva pe internet, în aer. Însă ar fi poate bine ca directorul general din partea comisiei să ne prezinte un punct de vedere în acest sens. Și anume faptul că actele delegate se vor multiplica și că, în principiu, modul în care acest lucru va funcționa e destul de vag deocamdată. Mulțumesc, spune domnul președinte. Iată, am avut un anumit număr de întrebări. Știu că nu e foarte ușor să respecti timpul de intervenție ce ți-a fost acordat. Așa că acum, iată, a venit uh, uh momentul ca reprezentanții de la prezidiu să poată să dea un răspuns. Eventual, putem să menținem aceeași ordine ca și la început, câte 3-4 minute fiecare pentru a putea răspunde la întrebările ce au fost adresate. Deci, mai întâi are cuvântul domnul Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, răspunde la prima întrebare ce mi-a fost adresată de doamna europarlamentar referitor la încrederea cetățenilor. Da, cred că avem nevoie de o legislație care să fie eficientă și care să poată să inspire încredere cetățenilor și formularea trebuie să fie limpede, în așa fel încât cetățenii să aibă încredere în legislație, să fie convinși că au anumite drepturi, cum ar fi, spre exemplu, dreptul la corectarea datelor, dreptul la ștergerea datelor este evident că vor exista dificultate, dificultăți și că există și în momentul de față dificultăți și că nu întotdeauna poți aplica, poți garanta 100% acest drept. Însă, având în vedere evoluțiile tehnologice și progresul tehnologic, cu siguranță că vom găsi o soluție și pentru această problemă, și anume problema ștergerii datelor. În același timp, este foarte important să oferim posibilitatea de a face apel către autoritățile responsabile, uh, să putem trage la răspundere acele întreprinderi care nu respectă legislația și cred că astfel de măsuri concrete vor contribui la recâștigarea încrederii cetățenilor într-o astfel de legislație. Legislația trebuie să fie aplicată în același fel, în mod uniform, peste tot în toate statele membre. Apoi, în ceea ce privește întrebarea adresată de domnul Trantafilidis, uh, de ce durează atât de mult până când realizăm această legislație. Bine, nu uitați că este foarte importantă în momentul în care vorbim despre drepturile omului, când vorbim despre dreptul la viață privată, când vorbim despre protecția datelor cu caracter personal. Aici vorbim despre instrumente juridice deosebit de complicate, de complexe, poate cele mai complexe uh, care au existat vreodată. De aceea, aceste drepturi ce trebuie garantate cer din partea noastră o prudență maximă. În fond, ne dăm seama că aceste drepturi trebuie să fie respectate de către întreprinderi. De aceea trebuie să găsim acel echilibru necesar. Avem nevoie de o dezbatere, de un dialog suficient un dialog deschis cu întreprinderile pentru a găsi o soluție satisfăcătoare atât din punct de vedere juridic cât și din punct de vedere al intereselor cetățenilor. Și cred că nu avem o întârziere chiar atât de mare. Evident, aici vorbim despre interese deosebit de importante ce vor fi afectate în mod direct de către aceste instrumente juridice. Și cred eu că de, putem spune că suntem uh, la timp cu dezbaterile noastre pentru a găsi soluții. Parlamentele naționale au dezbătut aceste subiecte. Noi, în Cipru, spre exemplu, a trebuit să așteptăm până când această temă a putut fi înscrisă la ordinea de zi pentru a fi discutată în mod aprofundat. Deci, vedeți, eforturi se fac și cu siguranță vom ajunge la un rezultat. Acum, în ceea ce privește actele delegate, acestea trebuie să fie precizate de către regulament. Actele delegate trebuie să fie clare și regulamentul trebuie să fie un regulament care să poată fi aplicată cu claritate, aplicat cu claritate în orice moment. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum dau cuvântul domnului ministru Lucă. Mulțumesc, domnule președinte aș, voi continua acolo unde s-a oprit domnul Nicolau în momentul în care a vorbit la final despre actele delegate. Din punctul meu de vedere, cred că acesta este problema cheie a întregului subiect. Este problema care îngrijorează statele membre și țin seama de aceste îngrijorări exprimate de către statele membre. De aceea credem noi că acest lucru trebuie să fie, de aceea am crezut de bună cuvință că subiectul trebuia să fie dezbătut la Consiliul Informal de la Nicosia de luna iulie. Și în cadrul acestui Consiliu am spus că trebuie să găsim modul cel mai potrivit pentru a reduce pe cât posibil aceste acte delegate, în așa fel încât să ajungem la un consens. Cel puțin acesta era consensul care s-a desprins din discuțiile de la Nicosia. Acum, dacă îmi dați voie, aș face o apreciere cu caracter general. Dreptul la uitare, dreptul la ștergerea datelor, articolul 17. Adevărat că acolo vor exista poate anumite dificultăți, dificultăți aș spune de natură tehnică, dar pe de altă parte este doar un prim pas, un prim pas pentru a putea controla modul în care se desfășoară lucrurile. Un control din partea utilizatorului, un control din partea cetățeanului. De aceea este deosebit de important să găsim o soluție pentru această temă fundamentală soluții se vor găsi. Acum, în ceea ce spunea domnul Triantafilidis, de ce aceast, există această fragmentare, de ce există această împărțire, pe de-o parte regulament, pe de-o parte directivă? Am spus deja, am explicat deja acest lucru în prima mea prezentare, în prezentarea inițială. E vorba de, de subiecte, de teme care merg mână în mână. și în ultimele două luni am examinat uh, articolele regulamentului și primele articole ale uh, directivei. Până în prezent aveam 27 de legislații diferite, distincte, care nu au dat întotdeauna rezultatele scontate. Acum, prin acest regulament, ceea ce noi ne dorim este să avem un instrument juridic care să fie mai flexibil și care să ofere statelor membre posibilitatea de a aplica o serie de derogări sau excepții la nivel național. Evident că sunt probleme, nu pot să neg acest lucru. Avem trei instituții, Consiliul, Comisia și Parlamentul, care trebuie să ajungă la un acord. Mai mult decât atât, trebuie să colaborăm și să conlucrăm și cu întreprinderile, pentru că ele sunt o verigă importantă. Trebuie să ținem seama de opiniile lor. Și nu cred că putem vorbi despre întârzieri, pentru că discutăm aici despre un instrument juridic deosebit de important și nu ne putem permite să, să ne pripim și să-l uh, terminăm prea repede fără să-l cizelăm, pentru că noi ne dorim un instrument juridic de calitate, un instrument solid, care să ne permită să obținem cele mai bune rezultate posibile. În ceea ce privește directiva și modul în care aceasta va fi aplicată, uh, Știm că e nevoie de o serie întreagă de măsuri pentru protecția datelor în cadrul uh, muncii desfășurate de autoritățile judiciare, autoritățile polițienești. Uh, aici e poate nevoie de o dimensiune de flexibilitate suplimentară pentru a găsi echilibrul necesar. Echilibrul între, pe de o parte, drepturile omului, protecția datelor, protecția datelor cu caracter personal și, pe de altă parte, eficiența muncii depuse de aceste autorități polițienești și judiciare. Cam atât aș fi vrut eu să adaug, cel puțin deocamdată. Sper că nu am uitat nimic în răspunsul meu și, în final, aș fi vrut să vă amintesc faptul că este deosebit de important să avem o colaborare strânsă între uh, diferitele instituții, Parlament, Consiliu și Comisie. Președintele și Acum am să dau cuvântul în final doamnei Françoise Lebai din partea Comisiei. Uh, thank you, Chair, and, uh, let me pick... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund la unele dintre întrebările la care n-au răspuns colegii mei. Doamna Vergrini a menționat uh, subsidiaritatea. Aș vrea doar să vă trimit la articolul 8 care stipulează o obligație de a avea același nivel de protecție a datelor în pe întreg teritoriul uh, Uniunii. Articolul 16 din tratat reprezintă baza, temeiul juridic pentru și justificarea acestei propuneri. Doamna Lerini, tot dumneavoastră spuneați că regretați faptul că cetățenii nu mai pot să se adreseze uh, autorității naționale de protecție a datelor. Și vreau să vă spun că nu este așa. Cetățenii vor putea întotdeauna să se adreseze autorităților naționale de protecție a datelor. Iar aceste autorități sunt cele care vor lua legătura cu autoritățile europene de protecție a datelor și care vor prelua cazul respectiv. Trebuie să ne asigurăm. A fost foarte important pentru noi să, să dăm asigurări în acest sens. Să ne asigurăm că autoritățile naționale de protecție a datelor rămân aproape de cetățean. În legătură cu IMM-urile, de ce am ales astfel uh, criteriile de uh, definire a IMM-urilor. Pentru că asta, uh, până la urmă, asta este definiția IMM-urilor în Europa, numărul maxim de 250 de angajați și uh, este criteriul care se folosește în toată legislația europeană. IMM-urile nu sunt uh, supuse acelorași obligații ca și companiile de mari dimensiuni, dar trebuie să respecte și ele acest regulament. Am introdus uh, și uh, am menționat și factorii de risc în propunerea noastră și așa cum ați uh, arătat, pot exista IMM-uri de mici, foarte mici dimensiuni care să dețină date info, importante, date sensibile despre un număr foarte mare de cetățeni. Tocmai de aceea am introdus acea excepție care spune că micile firme care se ocupă cu procesarea sau transmiterea datelor vor fi supuse unor uh, elemente de protecție, unor garanții suplimentare, precum uh, obligativitatea angajării unui ofițer de protecție a datelor, un uh, post specializat. Domnul Caliț, uh, v-ați referit la uh, limbajul uh, neclar sau vag din uh, această legislație sau, mă rog, în uh, unele dintre articole E clar că, sigur, trebuie revizuit acest uh, limbaj, uh, trebuie clarificate formulările pe care le-am folosit și vom face acest lucru împreună cu colegiuitorii, așa cum procedăm de fiecare dată pentru a ne asigura că uh, ceia care citesc regulamentul nu văd numai partea negativă, partea ascunsă, uh, nu încearcă să citească printre rânduri. Dar sigur este nevoie de clarificări. Vom face acest lucru desigur și ne bazăm pe sugestiile, pe propunerile primite din partea dumneavoastră. Transferul datelor către țările terțe sau, sta- sau părțile terțe, doamna Alegrini vorbea despre asta, uh, am încercat uh, să simplificăm această idee, păstrând în același timp și nivelul de protecție. Veți vedea că pentru a transfera date către țări terțe, vom avea o procedură de conformitate. Am simplificat un pic această procedură mai ales pentru uh, companiile mari care au și uh, regulamente corporative, dar vor trebui să încheie și anumite contracte specializate pentru transferul datelor. Pentru ca mm, să ne asigurăm că se menține un nivel adecvat de protecție. Mulțumim! Mulțumim doamnei Lebail, uh, domnului Nicolau, domnului Luca. Mulțumim și domnului președinte Schulz, care ni s-a alăturat în prima parte a acestei ședințe. Mulțumim uh, deci vorbitorilor și celor care au intervenit. Nu prea ne-am ținut noi de, de, de uh, timpul alocat, dar acum este momentul să începem a doua parte a sesiunii din această dimineață. Ian Filip Albrecht, colegul meu, va prelua conducerea ședinței. El este raportor pentru uh, Comisia Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului pentru, tocmai pentru regulamentul privind protecția datelor. Această parte a doua a ședinței va dura până la 12 și jumătate, după care vom lua pauza de prânz și vă reamintesc că doamna președint, vicepreședinte Vivian Redding, vicepreședinte al Comisiei pentru, libertăți și, uh, pentru uh, Justiție, uh, va deschide sesiunea de după amiază la ora 3. Mulțumesc! Haideți să facem loc celui de-al doilea panel de vorbitori. Dear ladies and gentlemen, I would like to continue. Doamnelor și domnilor, aș vrea să continuăm. Bun venit, deci, la partea a doua a acestei întâlniri Mă bucur să văd uh, atâta lume în sală, dar pentru că timpul zboară, trebuie să continuăm și va trebui să încheiem la 12 și jumătate, pentru că și interpreții au nevoie de o pauză. Vom încerca să respectăm acest acest termen, așa cum se S-a anunțat deja, avem interpretare în toate limbile oficiale, toată lumea este invitată să asculte și să vorbească în propria limbă. Vreau să salut uh, grupul nostru de <clears throat> vorbitori la această sesiune privind armonizarea și întărirea drepturilor și principiilor de protecție a datelor pentru o lume interconectată, va trebui să ne limităm timpul de vorbire, pentru că multă lume vrea să-și uh, prezinte opiniile și să, trebuie să dăm și oaspeților noștri posibilitatea să pună întrebări, să facă comentarii. Vom avea destul conținut pe care să-l comentăm. De aceea eu n-am să mai pierd vremea. Ca raportor am destul timp să-mi uh, exprim opinia, așa că am să dau cuvântul oaspeților noștri. În primul rând, în dreapta mea, Marieta Caramanli, vicepreședinte a Comisiei pentru Afaceri Europene a Adunării Naționale Franceze. Bun venit! Apoi Gerrit Hornung în stânga de la Universitatea din Passau. Mai este în stânga mea Jangoni, director uh, al secției pentru protecția datelor la Microsoft. Lângă el Nuria Rodriguez, jurist uh, senior la Organizația Europeană a Consumatorilor și, nu în ultimul rând, Simon Davis de la London School of Economics. Bun venit tuturor! Veți avea fiecare 8 până la 10 minute pentru a vă uh, exprima. Începem cu doamna Marieta Caramanli. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule raportor, doamnelor, domnilor. Reforma cadrului european de protecție a datelor personale prin aceste propuneri de directivă și regulament care au fost uh, depuse de Comisia Europeană în ianuarie are o importanță considerabilă. Are specificul de a se referi uh, odată la drepturile fundamentale ale cetățenilor noștri, dar și la drepturile uh, Uh, um, companiilor europene. Aș dori să menționez că dreptul la protejarea datelor pers- uh, personale uh, este menționat în Carta Drepturilor Omului și în Tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Știți că mediul digital a modificat uh, felul în care trăim și noi trebuie să ne uh, adaptăm la această revoluție digitală. Uh, vedem o explozie a rețelelor sociale, o generalizare a, a, a um, o generalizare a, a, a, a apariției computerelor în orice domenii uh, și regulamentul uh, prezintă beneficiul că are aplicabilitate directă, deci ar fi o garanție a eficienței și a armonizării. Aș spune că această evoluție uh, elimină riscul disparității, diferențelor între legislațiile naționale și uh, uniformizează practicile din domeniu. Mai trebuie spus că acest regulament aduce progrese remarcabile în domeniul protecției datelor în uh, Europa. Aceste progrese sunt așteptate de toată lumea, și uh, mă gândesc uh, aici la dreptul la uitare și uh, la alte uh, prevederi esențiale din aceste propuneri. Trebuie, sigur, să fim realiști în ceea ce privește capacitatea de a respecta anumite uh, drepturi. Dreptul la uitare, practic, dreptul de a-ți șterge datele personale uh, care îl uh, privesc pe cetățean trebuie să se bucure de o atenție specială aceste uh, deci există o obligație ca persoana vizată să fie informată în momentul în care există uh, date personale ce o privesc și uh, aceste date trebuie uh, șterse, trebuie eliminate la cererea uh, respectivului cetățean. Aceste drepturi trebuie să devină cât mai curând operaționale controlorul european al protecției datelor amintește că dreptul la uitare implică definiții clare care trebuie încă elaborate. În ceea ce privește portabilitatea datelor, persoana vizată poate să obțină o copie a datelor uh, sale pe care să o utilizeze în altă parte. Acest drept uh, la portarea datelor trebuie să se refere doar la cazurile în care există un uh, contract, în care sunt implicate drepturi de proprietate intelectuală. În al doilea rând, se consolidează prin propunerile aduse drepturile existente Uh, dreptul la consimțământ, dreptul la informare a persoanei vizate, dreptul de acces la propriile informații și dreptul de uh, a se opune procesării datelor personale. Aceste drepturi sunt consolidate, vă spuneam, și se consolidează astfel, se, se ajunge astfel la un echilibru pentru că trebuie de asemenea să existe o comunicare cu persoana vizată într-un limbaj simplu și clar. În momentul în care aceste date pot fi divulgate către persoane terțe, persoana respectivă trebuie să fie informată și această divulgare trebuie să se bize pe un consimțământ liber acordat în, mod, în cunoștință de cauză de persoana vizată. De asemenea, putem avea un acord pasiv, un acord tacit uh, sau putem avea un acord care se obține printr-un demers activ din partea persoanei respective. În orice caz, consimțământul în cazul în care este vorba de persoane minore trebuie să fie acordat de către părinți sau de către tutori. Dreptul de a se opune procesarea anumitor date uh, trebuie să fie mai ușor de exercitat. Uh, pot fi invocate motive imperioase, măsurile care sunt, uh, spre exemplu, utilizate pentru a realiza ceea ce noi numim profilarea. E bine, aceste măsuri trebuie să fie restricționate, trebuie să fie strict încadrate, trebuie să garantăm respectarea acestor drepturi și revizuirea acestor texte legislative, de fapt se bizuie pe ce? Pe responsabilizarea celor care procesează datele. Lucru foarte bun. Putem implica aici obligațiile de notificare, uh, faptul că trebuie să se explice în mod clar faptul că există un grad de risc, faptul că e nevoie de o declarație sistematică, Putem trece astfel la o concentrare a controalelor asupra elementelor celor mai sensibile. Faptul că se va desemna, spre exemplu, un delegat, o persoană uh, care se va ocupa cu protecția datelor. Iată elemente pozitive și proiectul de regulament a, uh, implică și anumite noutăți, și anume informațiile ce sunt astfel furnizate persoanelor vizate. Articolul 12 prevede acest lucru și anume că trebuie să cunoaștem care sunt datele precise ale persoanei responsabile pentru protecția datelor cu caracter personal. Termenii contractelor ce sunt astfel semnate în ceea ce privește executarea uh, sau uh, modul în care va fi executat un anumit contract și di diferitele date precontractuale trebuie să figureze clar uh, pe uh, site-ul internet al întreprinderilor respective în cazul în care este vorba de furnizori de servicii. Originea datelor, în momentul în care aceste date nu au fost colectate în mod direct, uh, cerute persoanei vizate, trebuie de asemenea să fie specificat. De asemenea, trebuie să existe și coordonatele dat, eh, datele persoanei responsabile cu protecția datelor. Aceste informații trebuie să fie transparente, să fie accesibile. Deci, va trebui să formăm și cetățenii, să-i educăm, să răspândim cel mai bune practici în cadrul administrațiilor, în cadrul întreprinderilor și întărirea rolului de control a autorităților naționale, iată, reprezintă o, o uh, condiție indispensabilă pentru a putea garanta respectarea acestor drepturi. Și în acest sens trebuie să subliniem anumite progrese. Autoritățile de control la nivel național vor avea astfel fel niște puteri sporite, armonizate, în așa fel încât să poată să beneficieze de independența necesară, care nouă ni se pare a fi indispensabilă. Și trebuie să aibă acces și la uh, resursele materiale necesare pentru a exercita aceste competențe noi. Um, dacă o întreprindere se stabilește într-un anumit stat membru, aceasta va trebui să respecte legislația atât a statului membru respectiv, cât și cea care este valabilă peste tot în Uniunea Europeană. Trebuie să știm exact care sunt autoritățile de control, care se vor ocupa de plângeri și trebuie să garantăm o cooperare strânsă între diferitele autorități la nivel național. În acest sens, ar fi poate bine să avem un fel de mecanism de autoritate pilot, în care, spre exemplu, o, dacă se adresează o plângere unei autorități naționale, aceasta este cea care este competentă pentru a putea să se ocupe de plângerea respectivă și pentru a colabora dacă e nevoie, cu autoritatea echivalentă dintr-un alt stat membru ar putea exista, spre exemplu, și o pronunțare de sancțiuni. În orice caz, ar trebui noi, la nivel de Uniunea Europeană, să analizăm diferitele alternative și să alegem alternativa cea mai favorabilă cetățeanului european. Deci, propunerea inițială a Comisiei în acest sens deocamdată nu este satisfăcătoare. Și înainte de a încheia, dragi colegi, domnule raportor, două aspecte trebuie să fie subliniate. E vorba de apariția unor noi drepturi, drepturi armonizate. Propunerea de text astfel înaintate are Uh, o prevedere și anume faptul că uh, se apelează în mod sistematic, în mod mult prea extins la acte delegate, acte delegate încredințate Comisiei Europene și în acest sens această propunere are prea multe uh, lacune, aș spune, sau neclarități, care trebuie încă în continuare aprofundate și cizelate, rezolvate. În al doilea rând, pachetul legislativ de reformă pare să fie unul fără mințat. Comisia Europeană a depus două texte diferite, un regulament și o directivă. Uh, pentru a uh, revizui și pentru a uh, modifica legislația în vigoare. Dar această alegere care a fost dată criticată și de către Controlul European de Protecție a Datelor nu permite, cred eu, să asigurăm coerența întregului proces de reformă, de revizuire. Uh, cu atât mai mult cu cât văd că discuțiile pe marginea acestor texte nu avansează în paralel. Se pare că există oare care blocaje la nivel de Consiliu, așa că ar fi bine să atragem atenția asupra acestui fapt, și anume că instrumentele acestea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 uh, aplicabile nici către Europol, nici către Eurojust, nici către uh, diferitele uh, date procesate de către instituțiile uh, europene în domeniul cooperării polițienești și judiciare și penale, lucru care va pune o problemă, o problemă de lipsă de coerență. De aceea ar fi bine să ne aplicăm din nou asupra acestor aspecte. În orice caz, noi notăm faptul că există anumite progrese în anumite domenii, mai rămân în continuare elemente substanțiale care trebuie să fie aprofundate, cizelate și pentru asta rămânem la dispoziția noastră pentru a face acest lucru. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. The interpreters have to, uh, Cred că interpreții trebuie să-și tragă puțin uh, suflul. Știu că este un lucru nou uneori să las cuvântul aici în fața acestei comisii, dar este mai bine dacă vorbiți puțin mai rar, pentru că interpretarea este mai ușoară. Vă mulțumesc și acum îi dau cuvântul uh, lui Gerrit Hornung. care se ocupă de de, este unul din uh, oamenii de știință care se ocupă de uh, propunerea făcută de comisie. Vă mulțumesc și eu am obișnuința să vorbesc foarte repede. Doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul uh, cu această, la această dezbatere. Doresc să mulțumesc comisie pentru propunerea făcută. Cred că există elemente pozitive în această propunere. Însă, în următoarele 10 minute mă voi concentra asupra punctelor care, din punctul meu de vedere, ar putea să fie îmbunătățită. În primul rând, când vine vorba de drepturile individului, nu mă voi concentra asupra drepturilor existente pentru că consider că acestea sunt stabilite în mod clar, ci mă voi concentra asupra elementelor noi. Primul, primul lucru nou este acest proces de stabilire a unui profil. Este vorba de conectarea unui volum mare de informații referitoare la o singură persoană, la un singur individ. Este o prevedere uh, nouă Uh, însă, la articolul 20, aceste măsuri sunt restrânse doar uh, asupra măsurilor ulterioare, nu asupra procesului de stabilire a unui profil. Cred că procesul de stabilire a unui profil este cel uh, problematic. Un punct important se, este cel referitor la restricțiile de acordare a consimțământului în momentul în care există un dezechilibru important între individ și autoritatea de control. Uh, Cred că această măsură este un uh, pas înainte, o măsură care ar trebui să fie păstrată în propunere, însă ar trebui să se specifice care sunt cazurile în care se manifestă un asemenea dezechilibru important. Apoi, considerantul, uh, considerantul 34 uh, ar trebui să fie clarificat. Apoi, foarte important, drepturile individului, din punctul meu de vedere, uh, ar putea beneficia de la, din uh, anumite tehnologii noi care respectă sfera privată. Din acest punct de vedere, în propunere, din păcate, nu se, re, nu se regăsesc uh, declarații obligatorii referitoare la princi- noile principii tehnologice. De exemplu, nu se uh, menționează procesul de uh, anonimizare, de exemplu, asupra a unui individ. Uh, există anumite sigilii uh, care funcționează în acest moment. Cred că în regulament uh, ar trebui să meargă dincolo de încurajările adresate statelor membre și autorităților de a proteja. Deci ar trebui să se spună cine sunt cei care uh, pun la dispoziție aceste sigilii, care este procedura uh, precisă, care sunt criteriile uh, deci toate aceste elemente lipsesc uh, din propunere și din punctul meu de vedere, ca cetățean uh, german, pot să vă spun că în Germania avem o dezbatere aprinsă, există și o lege în Germania specifică și tocmai de această uh, propunere uh, este una controversată. Cred că acest punct nu ar trebui să fie reglementat de comisie, ci ar trebui să fie reglementat în propunere. Apoi, Uh, drepturile existente și drepturile propuse, punerea în aplicare. Este frumos să avem drepturi, dar dacă ele nu, sunt, nu există mecanisme de pus în aplicare eficiente, acestea nu există, de fapt. Și din acest punct de vedere, uh, instituțiile independente sunt foarte importante și mecanismul uh, de coerență este unul problematic din acest punct de vedere. Propunerea forțează pe bună dreptate statele uh, membre să asigure independența autorităților respective. Însă, la nivel european, Comisia este cea care are ultimul cuvânt, uh, lucru care nu reflectă independența uh, protecției datelor. Cred că este o abordare necoerentă. Și acum, câteva cuvinte despre noile drepturi. Portabilitatea drepturilor. După cum s-a spus, dreptul de a-ți lua datele de la un uh, furnizor să le transferi la un alt furnizor. Este un pas înainte, însă cred că va fi greu să existe o tranziție acestor date de la un furnizor la altul dacă prietenii tăi uh, nu fac același transfer. Deci poți să-ți uh, Poți să-ți muți datele de la un furnizor la altul, dar dacă prietenii rămân la, altul, la vechiul furnizor, nu prea ai un avantaj. Până la urmă, nu este vorba doar de portabilitatea datelor, ci de interconectate între diferitele uh, părți de furnizori. Acum, în legătură cu dreptul de a fi uitat. Cred că este un term prea puternic uh, pentru ceea ce se propune de către comisie. De fapt, este vorba de obligația celui care a, celui care a publicat datele, datele de a informa uh, individul asupra posibilității de a, de a șterge aceste date. Însă cum se întâmplă aceste lucruri? Cel care a publicat datele nu va ști întotdeauna toate părțile terțe care procesează datele respective. Apoi, datoria de a informa nu este un drept al individului, așa cum nu este și dreptul de a fi uitat. Problemele reale se întâlnesc la nivelul uh, substanțial, deci trebuie să găsim această libertate între libertatea de uh, exprimare și drepturile individuale. Nu este vorba aici doar de protecția datelor cu caracter personal. Mie mi se pare că uh, obiectivul Comisiei este de a rezolva această problemă substanțială printr-o procedură. Acest lucru se bazează pe articolul 80, unde este vorba de excepții și derogări pentru statele membre, fiind vorba de libertatea presei și libertatea de exprimare. Însă nu poți să ai uh, ambele lucruri. Nu poți să uiți drepturile europene și pe la, în același timp prevederile naționale referitoare la libertatea presei și libertatea de exprimare, pentru că uh, trebuie să împaci, trebuie să împaci aceste două drepturi, dreptul de a fi amintit și dreptul de a fi uitat. Apoi, principiile care se află la baza acestor drepturi, acestea derivă din directiva actuală și aș dori să mă refer aici la trei puncte. În primul rând, nevoia de a avea un temei juridic pentru procesarea datelor. Acest temei juridic ar trebui păstrat nu ar trebui să discutăm doar de nivelul aplicabilității, dacă, să vedem dacă anumite date sunt de importanță minoră. Dacă considerăm că anumite date nu sunt importante și cei care le controlează ar trebui să, urme, să urmeze niște prevederi mai diluate, atunci ar trebui să hotărâm acest lucru în, în uh, cadrul uh, uh, legislativ. Apoi, există alte probleme. Două. În primul rând, procesarea datelor în cadrul actual este legală dacă uh, se face într-un interes public, la articolul 6. Este vorba de o definiție foarte largă, mai ales când uh, discutăm despre interesul public. Și pe lângă articolul 6.3, unde se discută obligațiile legate de Uniunea Europeană și de statele membre, lucrurile sunt foarte uh, foarte vagi. Deci ce înseamnă interes public și ce înseamnă sar- o sarcină. Din punctul de vedere al sarcinii, în sumar am un, uh, un, uh, un exemplu. De exemplu, implementarea unui registru cu pașapoarte naționale, care, se, care face parte din acest uh, regulament, care este sarcina asupra căreia trebuie să decidă statele membre. Uh, trebuie doar să definească anumite obiective foarte generale, de exemplu emiterea unor pașapoarte, sau există posibilitatea de a specifica unele regl- uh, reglementări uh, detaliate. Cât uh, timp trebuie păstrate datele colectate? Ce se întâmplă dacă datele trebuie transferate la o altă autoritate? Există un acces din partea actorilor privați asupra acestor registre naționale, eventual sau nu? Cred că toate aceste puncte ar trebui să fie clarificate în uh, procesul legislativ, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt, uh, este neclar care este marja de manevră a statelor membre uh, din acest punct de vedere. Apoi, interesul legitim urmărit de un controlor. Articolul 6F. Acest interes legitim în cadrul unei, unui actor privat dă dreptul unui controlor de a procesa date. Această prevedere, în mod potențial, uh, elimină, anulează cealaltă, restul articolului 6. Și cred că ar trebui să clarificăm care sunt uh, relațiile juridice între un individ și un controlor. Ar trebui să existe un contract între aceste două părți, un contract care să nu poată fi depășit de un asemenea interes legitim. Deci acesta ar trebui să fie temeiul. Deci această clarificare, împreună cu alte clarificări, ar trebui să se regăsească în regulament în sine. Și revin din nou la competențele comisiei, care din punctul meu de vedere sunt prea largi. Și revenim la actele delegate care au fost menționate deja de mai multe ori. Conform actualei propuneri, Comisia ar primi competențe prea largi lucru care ar duce la temeri legate de legislația uh, primară. De asemenea, acest lucru este, deci, este, este un principiu care se aplică și uh, legislației referitoare la protecția datelor. Vă mulțumesc! Thank you very much also for... Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, respectat timpul de intervenție ce v-a fost acordat și trecem acum la următorul membru al panelului nostru, E vorba de domnul Jean Gonier, directorul secției pentru protecția datelor cu caracter personal Microsoft Europa. Îmi vine greu să pronunț. Jean Gonier. Înainte, dumneavoastră, ați lucrat și pentru autoritatea franceză din domeniu și ați lucrat și în cadrul universităților pe această temă. Deci aveți o experiență foarte diferită. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc și am să profit de ocazie uh, de, a, de această ocazie oferită în instituțiile europene de a vorbi limba mea maternă. Așa că am să mă refer la câteva puncte. Mulțumesc, domnule raportor. Bună ziua tuturor. Chiar dacă vorbesc în franceză, cu siguranță vor exista și cuvinte în limba engleză pe care o să le pronunț, pentru că uh, controlorul pentru protecția datelor e mai ușor de zis în engleză decât în franceză. Aș dori să insist asupra faptului că în momentul în care văd titlul dezbaterilor noastre pe două zile, pentru aceste două zile, e uh, construirea încrederei. Încredere, uh, eu aș traduce limba în franceză tot prin încredere, în sensul că în, încercăm să construim această uh, încredere, încredere care să fie valabilă pentru toată lumea, cetățeni, întreprinderi, autorități și așa mai departe. Um, dacă ne uităm și la ultimul concept care a apărut, uh, cloud computing, iată, acesta ne dă deja o idee despre ceea ce se va întâmpla pe viitor pe internet. Toți cei care utilizează acum Twitter, uh, Facebook, știu foarte bine că acest lucru nu exista acum, știu, 10 ani de zile. Iată un nou cadru, un nou cadru care are nevoie de acest criteriu de încredere care să fie valabil pentru următoarele decenii. Un text care a fost redactat acum 10-15 uh, ani de zile trebuie revizuit, dar trebuie revizuit în așa fel încât să garantăm perenitatea pe cel puțin 20 de ani pe viitor. Multe lucruri s-au schimbat de atunci și până acum și cred că este fantastic să avem această oportunitate, mai ales eu să am posibilitatea să iau cuvântul în fața dumneavoastră pe această temă. M-aș referi în principal la patru teme. Patru teme pe care le voi trata în 10 minute. Cred că mai întâi o întreprindere, indiferent care ar fi ea, Microsoft sau oricare altă întreprindere mică, mijlocie, dacă vrem să construim încrederea aceasta, trebuie ca mai întâi regulile jocului să fie clare, limpezi. Nu, e fundamental. Nu ne putem juca de ceva în viața reală atunci când nu cunoaștem de dinainte la maxim regulile jocului. Și cred că în acest sens ar trebui să insistăm asupra ceea ce trebuie dezvoltat, aprofundat în proiectul de text pe care îl analizăm acum. Mai întâi, este esențial să avem o adevărată armonizare. Toate întreprinderile, poate ați constatat deja acest lucru și nu doar întreprinderile, cu, își doresc, își doresc să existe claritate. Textul actual propune armonizare, o armonizare maximă. Dar eu îmi pun întrebarea, ce înseamnă o armonizare bună, o armonizare potrivită? Și aici putem avea răspunsuri diferite. Pentru a avea mai întâi armonizare, mai întâi trebuie să fim de acord cu toții, să fim, există un consens în ceea ce privește armonizarea, aș spune eu, a, a uh, dosarului principal. Dacă există o prioritate, eu cred că aceasta este. Trebuie ca întreprinderile să fie în stare să aibă un interlocutor unic, o autoritate, un supraveghetor Trebuie să avem o singură autoritate care să poată răspunde la uh, uh, întrebările noastre. Ulterior ne putem imagina că acest scenariu poate evolua, se poate modifica, ar putea exista, știu, autorități primare, secundare și principale. Dar, mai înainte de toate, e nevoie de reguli clare. Deci e nevoie de această autoritate principală. Al doilea exemplu, în momentul în care noi, spre exemplu Microsoft, dar și alte întreprinderi, suntem și procesori de date și controlori de date, și cred că acest, acești termeni sunt deosebit de importanți, uh, cred eu că atunci este fundamental ca o astfel de întreprindere cu această dublă caschetă procesor și colector să poată discuta cu o singură autoritate principală. Dacă ne uităm, spre exemplu, la text, am putea deduce că luni ținem de o autoritate pentru că suntem procesori de date și mas ținem de altă autoritate pentru că suntem colectori de date sau controlor de date. Și în acest sens avem această discrepanță, dar în interesul unei întreprinderi care are această dublă caschetă este de a avea o singură autoritate. Și insist asupra acestui punct. E nevoie de o definiție, o definiție a acestor concepte, procesor de date și controlor de date. Trebuie să știm exact în ce direcție mergem și mă bucur de faptul că există un document, document care a fost de altfel redactat de către Parlamentul European, care a fost făcut acum câteva, redactat acum câteva zile de către Direcția Generală pentru Politici Interne, și în interior veți vedea, dacă veți citi documentul care este foarte bine făcut, avem comentarii pe marginea lucrurilor care pot fi îmbunătățite și se spune în mod clar că în momentul de față ceea ce se propune nou regulament în ceea ce privește controlul uh, protecției datelor și anume faptul că vrem să determinăm care sunt condițiile necesare pentru a asigura această protecție, bine, se spune clar că nu se poate face acest lucru pentru că nu știm exact care sunt uh, frontierele, care sunt limitele uh, Uh, acestor concepte. Ar fi bine să revizuim definiția și că rolul controlorului de date să se poată limita uh, în mod clar, se poate determina în mod clar. Trebuie să clarificăm rolul diferit, uh, rolul care revine controlorului și rolul care revine celui care procesează date. Încă două puncte importante pe care vreau să le subliniez, dar amintesc. Uh, deci, reguli clare, autoritate principală clară și definirea clară a rolului procesorului și controlorului de date. Iată, aceste noțiuni sunt importante și, de altfel, și studiul Parlamentului le subliniază. Apoi, le putem pune întrebarea, în mod logic, cum construim această încredere? Care ar fi etapa următoare? Ar trebui să știm cum anume vor evolua lucrurile, care vor fi sancțiunile, spre exemplu, în cazul în care vor exista. Dacă cineva nu respectă legea, cum va fi pedepsit? Și aici trebuie ca lucrurile să fie clare. Că ne uităm la articolul 69, nu, 79, vedem că există sancțiuni care sunt prevăzute dacă, spre exemplu, în mod intenționat se, știu eu, se utilizează în mod incorrect anumite date, da, e normal să fie sancțiuni, este normal să, să fii pedepsit în momentul în care nu respecti regulamentul. Problema este că poți să fii sancționat și în momentul în care ești neglijent. Și vedeți că aici e o diferență. Și aici spun atenție. Ce înseamnă să fii neglijent? Dacă spunem că pedepsim o întreprindere pentru că este neglijentă, ce înseamnă acest lucru? Trebuie să precizăm niște criterii clare, care să fie discutate cu număr mare de intervenienți, de actori implicați. Pentru că nu cred că poți fi pedepsit exact la fel în momentul în care faci un rău intenționat sau în momentul în care ai fost doar neglijent. Și voi încheia în ceea ce privește aceste sancțiuni. Doamna Caramanli s-a referit la actele delegate. Actele delegate, per ansamblu, n-am să fac comentarii pe marginea lor, dar aș vrea totuși să spun două lucruri, și anume că acestea nu trebuie să fie legate, asociate cu o uh, cu amenziile. Amenziile sunt deosebit de importante, sunt foarte mari. Amenziile, spre exemplu, ce pot fi uh, pronunțate împotriva anumitor companii sunt foarte mari. E nevoie de respectarea anumitor clauze, anumitor standarde tehnice, care în momentul de față nu sunt publice, nu sunt cunoscute. Deci nu putem pedepsi întreprinderi sau persoane uh, pe seama unor criterii care nu sunt cunoscute. Uh, pe seama sau pe, în virtutea unui set de reguli care nu sunt clare pentru toată lumea. Și deci, haideți să uităm că eu reprezint Microsoft. Haideți să plecăm din punct, dintr-un alt punct de plecare. O întreprindere care are, știu eu, 100 de salariați, 200 de salariați, vrea să știe clar ce vrea să facă în următorii, ce poate să facă în următorii 5 ani, în următorii 10 ani. Același lucru e valabil și pentru o întreprindere mică sau mijlocie, care are mai puțini angajați. Și în încheiere m-aș referi încă la un punct. Un punct referitor la încredere încredere. Pentru a crea încredere trebuie să creezi și, și oarecare motivație. Trebuie ca persoanele implicate să fie motivate să participe la sistem. Trebuie să recompensăm pe cei care se comportă corect prin anumite autorizații, prin codul de conduită, în așa fel încât să aibă o anumită forță, să aibă o anumită un plus, o plus valoare. Este foarte important acest lucru. Și acest lucru lipsește în momentul de față. Dacă ne uităm la rece, care este filozofia generală a textului, vedem că există foarte multe drepturi noi, competențe noi, ce sunt uh, acordate cetățenilor sau subiecților, cel acordate sunt, uh, sunt, uh, sunt procesate dreptul de a depune plângere, dreptul la ștergere și așa mai departe. Dar vedem de asemenea că întreprinderile au nu numai noi îndatoriri, ci și noi drepturi. Și în momentul de față aceste noi drepturi trebuie să fie precizate. E nevoie de autorizații care să fie clar definite, e nevoie de stimulente care să fie clar uh, exprimate. Și, dacă îmi permiteți, în următoarele două minute care m-au mai rămas, m-aș referi la un subiect deosebit de important, fundamental, care merge mână în mână cu încrederea și care nu figurează neapărat negru pe alb în proiectul de regulament, dar care trebuie să facă parte din firul, aș spune eu, principal al acestui text. Nu putem avea încredere dacă nu avem și transparență. Din punctul meu din, uh, de vedere, în engleză, încrederea merge mână în mână cu transparența. E normal, e clar, așa trebuie să fie. E adevărat că, de multe ori, transparența aceasta nu trebuie să fie neapărat uh, scrisă negru pe alb. Aceasta se, se demonstrează în timp, se construiește în timp, se dovedește în timp. Dar cred eu că textul ar trebui să oblige anumiți actori să dea dovadă de transparență. Dacă ne uităm la, grupul, la documentul de poziție a grupului de lucru din luna iulie, uh, vedem foarte clar în acest document cuvântul transparență și propunerile concrete ce sunt făcute date tocmai pentru a încuraja această transparență. Deci, dacă avem, spre exemplu, cloud computing, trebuie ca acest cloud, acest nor de informații, această acumulare de informații să fie totuși clară, să fie transparentă. Nu putem avea o protecție a datelor cu caracter personal dacă nu avem transparența. Și nu putem avea încredere dacă nu avem transparență. Deci este de datoria unei întreprinderi să fie transparentă o datorie față de cetățeni. Așa cum la hotel, când închiriezi o cameră și vrei să dormi după amiaza și pui pe ușă a nu se deranja, exact aceeași claritate trebuie să existe și în cadrul întreprinderilor. Deci, legiuitorul trebuie să, să aprofundeze aceste concepte, să le definească, în așa fel încât să ne permită cu toții să punem la mijloc toată bunăvoința noastră pentru a avansa împreună, pentru a colabora împreună. Merci, monsieur Gonier. Mulțumim, domnule Agonie. Următorul vorbitor este Nuria Rodriguez. Ea este jurist uh, superior, senior, la Organizația Europeană a Consumatorilor. Bun venit și vă dau cuvântul pentru a vă spune opiniile. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc Comisiei Libe și în numele organizației noastre, care are 42 de membri, ...42 de uh, națiuni au alcătuit această organizație foarte respectată. Am să vorbesc uh, și eu uh, despre opinia noastră privind uh, această propunere de regulament privind protecția datelor și am să intru uh, puțin în detalii privind drepturile subiecților, drepturile cetățenilor ale căror date sunt uh, procesate. Vom vorbi despre principiile și temeiurile juridice pentru procesarea datelor. Începând cu considerații generale privind uh, proiectul de regulament, uh, Organizația noastră salută această propunere privind protecția datelor personale. Credem că propunerea constituie o îmbunătățire majoră, așa cum s-a mai spus deja aici, o îmbunătățire majoră comparativ cu situația actuală. De asemenea, credem că propunerea găsește echilibrul adecvat între, pe de o parte, un sistem eficient de protecție a datelor și, pe de altă parte, nevoia ca uh, companiile europene să nu se confrunte cu sarcini administrative exagerate. Sigur că provocările cu care ne confruntăm uh, provin din proliferarea modelelor de afaceri care se bazează pe uh, utilizarea datelor personale și în uh, lumina acestor uh, evoluții, viitorul cadru legislativ ar trebui să asigure dreptul la intimitate pentru că a devenit din ce în ce mai uh, profitabil și mai ușor să uh, fie încălcat acest drept în lumea virtuală. principala noastră preocupare se leagă de lipsa informației și comunicației transparente din partea companiilor către consumatori în legătură cu felul în care sunt utilizate datele cu caracter personal. Adesea consumatorilor nu li se spune uh, că informațiile despre uh, ei sunt uh, păstrate, sunt colectate, sunt procesate și chiar uneori sunt comercializate. Este adesea imposibil să se uh, notifice uh, către consumator felul în care se utilizează informațiile cu, de natură personală. Foarte adesea, procedurile sunt uh, foarte uh, greoaie și exprimările impuse de cadrul legislativ sunt greu de înțeles pentru o persoană care nu are pregătire juridică. Acestea fiind spus, cred că noua propunere conține elementele principale și mulțumim Comisiei pentru asta, pentru a ne asigura că consumatorii sunt mai bine informați în legătură cu felul în care sunt utilizate informațiile care îi privesc și uh, va contribui la uh, restaurarea controlului din partea consumatorului asupra propriilor informații sau a informațiilor care îi privesc. Pe de altă parte, Propunerea stabilește dreptul de asociere a subiecților în cazul încălcării drepturilor uh, ce decurg din legislație în ceea ce privește protecția datelor personale. În ceea ce privește drepturile acestor subiecti, mai concret, noi salutăm uh, includerea în articolul 11 al unui nou principiu de transparență și consolidării obligațiilor de informare în comparație cu directiva în vigoare. Sprijinim această intenție de a include în continuare dreptul de a fi uitat în articolul 17, pentru că multe studii au arătat că acest drept este adesea ignorat în mediul uh, virtual. Vorbeam despre această intenție. Noi considerăm că mm, conceptul de a fi uitat ar putea să fie ar putea fi uh, greșit înțeles de către consumatori, iar în practică sunt foarte multe limitări ale posibilităților de ștergere a datelor. În primul rând, dreptul de a fi uitat uh, poate, în unele uh, cazuri, să nu fie compatibil cu libertatea de exprimare, de exemplu punerea în aplicare a acestui drept de a fi uitat nu trebuie să implice că aplicarea unor măsuri de ordin uh, tehnic va duce la limitarea, filtrarea comunicării. În unele cazuri va fi imposibil să fie informate părți terțe în legătură cu aceste uh, ștergeri de informații Sigur că suntem de acord cu ce s-a spus până acum, că este nevoie de certitudine juridică pentru acest principiu. Dreptul de a fi uitat, de a-ți șterge datele personale, este unul esențial din punct de vedere al protecției. În ceea ce privește portabilitatea datelor, este tot un drept nou, foarte nou, încă nu există, de fapt, dar uh, date fiind uh, evoluțiile din domeniul uh, informatic, salutăm acest, apariția acestui nou drept la portabilitate. Am primit rapoarte din partea membrilor noștri care arată că în prezent de câte ori consumatorii salvează informații pe platforme sociale, în servicii de mail sau în servicii de cloud computing sunt împiedicați să-și transfere aceste date de la un furnizor de servicii la altul. Mulți furnizori de servicii pretind că sunt posesorii acestor informații. Această situație, sigur, este incompatibilă cu dreptul consumatorului de a-și controla propriile informații. Și, de asemenea, uh, împiedică un mediu concurențial sănătos între furnizorii de servicii și uh, îngreunează uh, transferul de la un furnizor de servicii la altul în cazul în care consumatorul dorește acest uh, lucru. De asemenea, salutăm uh, includerea uh, regulilor, uh, reglementărilor care privesc practicile de profiling în acest uh, proiect de uh, regulament. Companiile de publicitate apelează la astfel de modele care exploatează profilurile indivizilor și um, cei mai mulți consumatori sunt practic ignorați nu uh, sunt informați cu privire la aceste uh, practici. Dreptul de a obiecta împotriva acestor practici de profiling trebuie să fie însoțit cu, uh, să, să fie acompaniat de dreptul de a fi informat cu privire la aceste practici. Sprijinim introducerea obligației de notificare a încălcării protecției datelor în toate cazurile, pentru că consumatorii pot uh, suferi mai multe pagube în urma uh, dezvăluirii, uh, de exemplu, a uh, detaliilor bancare uh, decât în urma dezvăluirii informațiilor ce privesc, de exemplu, nota de plată la telefon. În ceea ce privește punerea în aplicare, de câte ori consumatorul este afectat de o încălcare a protecției uh, datelor, trebuie ca aceștia să aibă uh, dreptul la uh, compensații. Și regretăm că propunerea are aici o o lipsă în ceea ce privește introducerea de măsuri compensatorii adecvate Deci credem că consumatorii ar trebui să poată să se asocieze și să ceară, să, să introducă acțiuni colective pentru a obține compensații în cazul în care protecția datelor le este uh, încălcată. Cred că mă apropii de finalul timpului alocat, de aceea am să vă stau la dispoziție în continuare pentru întrebări și uh, dezbatere. Mulțumesc! Thank you also. Mulțumim și noi. Nu în ultimul rând, acum uh, domnul profesor Simon Davis de la London School of Economics, care este cunoscut pentru cercetarea sa în uh, domeniul protecției datelor. Vă rog, aveți cuvântul. And, uh, thank you to Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei Live și Parlamentul European pentru această ocazie. Voi fi foarte subcint. Din punct de vedere istoric, la începutul verii, raportorii pe care se ocupă de acest uh, regulament și de directivă mi-a cerut în mod comun să fac o analiză care să țină seama de mai mulți actori a acestor uh, acte propuse și rezultatul acestei analize nu este unul pe care l-am anticipat eu și doar să vă explic de ce. Ideea inițială fusese una mai degrabă organizarea unei consultări care să țină seama de mai mulți actori, o analiză tradițională științifică care să se bazeze pe informațiile considerabile primită de comisie. Însă lucrurile nu au funcționat așa cum m-am gândit eu. Deci a trebuit să apelăm la o structură mai uh, puțin oficială. Și haideți să vă dau veștile bune inițial. În această vară nu am discutat cu suspecții obișnuiți, pentru că comisia apelează la consultă întotdeauna 90% Uh, organizații care sunt tot timpul aceleași. Eu am discutat cu două, trei mii de indivizi în această vară pe rețele de socializare sau în alte ocazii, deci am dorit să văd care este uh, părerea opiniei publice față de aceste propuneri. Și veștile bune, vi le voi prezenta foarte repede, deci veștile bune sunt că principiile par să fie unele sănătoase, bazele noi reglementări par să fie sprijinite în mod universal chiar și de cei sceptici. Se pare de asemenea că infrastructura pentru protejarea datelor în Europa este sprijinită în mod larg. De fapt, este vorba de un uh, sprijin uh, aproape unanim. Însă cam acestea sunt uh, veștile bune. Uh, Problema, complexitatea este că nu există un acord vis-a-vis -vis de orice punct din acest regulament din partea actorilor implicați. Cred că acest lucru se explică datorită celor două tradiții moștenite. De la directiva din 1995, Lumea a conștientizat faptul că există un sistem de supraveghere. 85% din conversațiile purtate în jurul acestui regulament se referă la sectorul privat. 85% din conversațiile pe care le-am avut noi s-au referit la sectorul public și îngrijorările legate de Big Brother, de statul care supraveghează tot. Control, uh, supraveghere abuzivă au devenit lucruri care îngrijorează publicul, lucru reflectat de diferite sondaje. Deci acesta este, este prima problemă legată de convingerea publicului uh, vis-a-vis -vis de cât de adecvată este propunerea făcută. Apoi, există o percepție în uh, opinia publică conform căreia instituțiile nu funcționează bine, că au eșuat. Nu este o percepție universală, nu există asemenea percepție legată de eșecul instituțiilor în majoritatea părților din uh, Germania sau în uh, țările uh, din uh, Scandinavia sau din uh, Franța, însă în restul Europei această percepție că instituțiile au eșuat poate nu, nu este o percepție legată de autoritățile naționale în mod specific, dar în general leg, legătură cu punerea aplicare a, a legislației este răspândită. Deci din 1995 avem aceste două moșteniri niște, imperativ, niște factori uh, imperativi uh, care influențează percepția publică, care uh, reflectă până la urmă sprijinul din partea părților interesate sau refuzul din partea acestora vis-a-vis de această propunere. Că este să, ven- să discutăm problemele fundamentale a acestei propuneri. Există anumite rezultate interesante Și aș dori să mă refer la un lucru central pentru orice discuție a mecanismelor, la diferitelor mecanisme. Se pare că există o lege universală, ca o lege uh, fizică care se manifestă. Oricând, când uh, societatea civilă sau grupuri, uh, organizații civile cer ca o definiție să fie una uh, strânsă, precisă, ca o, un domeniu să fie strâns uh, definit, atunci uh, sector, industria are uh, opinie diferită. Dacă mediul de afaceri își dorește o definiție strânsă, atunci publicul își dorește o definiție cât mai uh, vagă. Este un lucru care se uh, regăsește peste tot și nu doresc să trag niște concluzii acum și doresc să vă spun că voi transmite aceste documente secretariatului. Ce cred eu este că trebuie ca, aceste, ca această ecuație să se transforme dintr-una polemică cu două extreme într-una în care ambele extreme se apropie de centru. Nu ă, este simplu să vă descriu acum care este dinamica problemei cu care ne, ne, ne, ne confruntăm. Există cam 28 de puncte fundamentale ă, care au reieșit din acest ă, regulament. Cu toată lumea a fost de acord că în aceste 28 de puncte definițiile trebuie să fie mai clare, că este nevoie de transparență mai mare și la, pe, la vârful listei uh, din perspectiva publicului se regăsește rolul autorităților naționale de protejare a datelor. Nu este vorba aici doar de prerogativele acestor autorități, dar și de tenacitatea. Este un cuvânt care a fost tot repetat din sute de surse. Tenacitatea acestor uh, autorități, coerența lor, uh, pregătirea lor din punct de vedere tehnic. Acestea sunt cele patru uh, domenii vis-a-vis -vis de care opinia publică este îngrijorată. Apoi, legea aplicabilă, nu trebuie să vă spun aici că acesta este dragonul cu multe capete care ne așteaptă. Transpunerea la nivel național și coerența transpune acestui proces de transpunere. Dar chiar și dacă intrăm în detalii um, precise. În momentul în care se discută teme cum este privacy by design, apar probleme Așa cum s-a întâmplat cu acele tehnolo- tehnologii care uh, susțin sfera privată. Oamenii doresc să vadă care sunt dovezile concrete. Și eu aș spune că Mesajul care se cristalizează este unul uh, simplu, un mesaj care a fost amintit de fapt de mulți vorbitori. Actele delegate și potențialul actelor delegate duce la o neîncredere masivă. Există o lipsă de încredere că aceste acte delegate sunt transparente, sunt uh, coerente Există sentimentul că trebuie făcut mai multe lucruri pentru a defini uh, ce înseamnă actele delegate, cum, cum pot fi transmise anumite uh, garanții opiniei publice, cum putem cuantifica acest uh, proces astfel încât el să fie unul coerent, care să ofere garanții vis-a-vis -vis de rezultatul final. Din păcate nu mă pot referi la sutele de puncte, sutele de rezultate relevante a procesului de consultare pe care l-am avut, însă acesta este punctul pe care doresc să-l subliniez. Este un punct critic, esențial, uh, dacă acest regulament este să aibă succes sau nu. Vă mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult. foarte multe puncte deosebit de interesante, ce merită să fie discutate. În momentul de față avem două solicitări de înscriere la cuvânt din partea Parlamentului Naționale și încă două din partea membrilor Parlamentului European. Dacă încă mai sunt și alte înscrieri, iată că mai ajung, avem trei deocamdată. Aș începe cu domnul Givo Drașabach din partea Bundestagului German. Aveți cuvânt. Vă mulțumesc. În primul rând, cred că și din punctul nostru de vedere, și nu este vorba doar de punctul de vedere al grupului nostru politic, că ă, trebuie să salutăm propunerea armonizării cadrului legislativ european. Este, discutăm de date care au devenit până la urmă o marfă, o marfă care oferă un avantaj comercial. Problema este că nu discutăm doar despre o marfă, ci și despre demnitatea oamenilor. Și în acest context există mai multe remarci, cel puțin din punctul meu de vedere, mai, mai multe puncte unde uh, propunerea este corectă, dar uh, puncte care ar putea să fie și îmbunătățite. Și aș începe spunând că ar trebui să spune foarte clar că acest regulament trebuie să se aplice nu doar domeniile unde se, se colectează date, dar și în uh, situații contractuale unde uh, se oferă anumite uh, servicii, servicii de publicitate și așa mai departe. Pentru a pentru a evita excluderea anumitor uh, domenii din domeniul de aplicare acestui uh, regulament. Apoi, cred că regulamentul, din punctul de vedere al procesării datelor a cetățenilor europeni în alte state, nu trebuie să fie împiedicată de existența unor tratate bilaterale în acest moment. Apoi, al treilea punct, trebuie să spunem foarte clar că uh, dacă regulamentul are un uh, rol de model, atunci uh, și comisia trebuie să fie supusă domeniului de aplicare a acestui regulament. Uh, și mai mulți antevorbitori s-au referit de asemenea la, la actele delegate. Tema portabilității datelor. Cred că este un punct esențial uh, al regulamentului pentru că este un punct uh, important pe viitor, pentru că nu discutăm doar de luar, preluarea unor date din rețelele de socializare, ci pe viitor transformarea uh, internetului până la urmă ne va influența tot mai mult uh, viața cotidiană. Um, în uh, Europa știm foarte bine, de exemplu, ce se întâmplă cu producătorii de autovehicule care uh, și ei colectează tot mai multe date. Deci uh, dacă nu vom uh, obliga sectorul industrial să respecte anumite standarde, cred că vom deveni uh, sclavii, de fapt, datelor care se colectează în legătură cu noi. Și apoi, un alt punct important este situația copiilor, cel puțin din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al Germaniei. Uh, Uh, stabilirea limitelor nu poate fi înțeleasă. Cred că ar trebui să vedem care este situația generală în Europa legată de definirea copilului și, în general, cred că ar trebui să interzicem stabilirea unor uh, profile pentru copii. Mie mi se pare că este o problemă să stabilești uh, profilul unei persoane care este încă în dezvoltare. Și acum ajung la ultimul punct, un lucru care a fost amintit și de, de doamna Rodriguez. Avem nevoie de o reglementare foarte clară a sistemului de compensare în momentul în care s-au încălcat anumite uh, drepturi. Dacă pentru că uneori pagubele resimțite pot fi resimțite într-un moment mult mai târziu și chiar dacă nu este vorba de pagube Uh, materiale, ci și imateriale. Și când vine vorba de punerea în aplicare, nu înțeleg uh, de ce uh, ar trebui să fie pusă în aplicare reguli diferite de, uh, de exemplu, domeniul uh, concurențial european. Cred că sancțiunile impuse ar trebui să fie la fel de înalte ca și, în, uh, ca și cele impuse în domeniul uh, concurențial european. Trebuie să existe un echilibru și în domeniul uh, concurențial între o uh, situație legată de mărfurile uh, tradiționale și cele digitale, de exemplu. Vă mulțumesc, domnule Reichenbach. Dacă mai dorește și altcineva să uh, intervină, ne puteți transmite formularele de înscriere și și europarlamentarii pot să ne semnaleze dorința de a interveni. Domnul Calis are acum cuvântul din partea Saimului polonez. El este al Comisiei pentru Justiție și Drepturile Omului, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ați introdus acest subiect pe lista discuțiilor noastre. Îmi pare rău că iau din nou cuvântul, însă dacă ne A teraz jeszcze do tego kieruje Komisją Obrony Praw Człowieka w polskim parlamencie. Îmi pare rău că intervin din nou la microfon, domnule președinte, însă pot să vă spun că am avut uh, foarte multe responsabilități în Parlamentul polonez pentru acest subiect. Deci, Aș dori să mă refer la cele spuse de domnul Onu adineaur, și anume că regulamentele uh, nu prevăd un mecanism eficient de control. Doamna Caramondli a spus chiar contrariul, a spus că toat, toți procesorii de date vor fi controlați, iar domnul Davis a spus că una din problemele fundamentale sau întrebările fundamentale a fost aceea de a ști cum anume societatea europeană va digera, între ghilimele, efectele acestui regulament, acestor uh, noi legislații. Și eu aș avea un anumit număr de întrebări pe care aș dori să vi-l adresez. Uh, scopul acestei legislații este mai întâi de a fi precis, pentru că în fond ce poate oferi o administrație uh, ca tip de serviciu care uh, se află în afara Uniunii Europene pentru cetățenii Uniunii Europene? Știm că cetățenii noștri se află de multe ori chiar în țări terțe, în țări în care administratorii sunt uh, înregistrați și poate nu fac parte din, nu sunt parte semnatară la acorduri cu Uniunea Europeană. Deci cum anume această legislație se va aplica lor? În al doilea rând, care este trimiterea la subiecții de date, deci cetățeni sau instituții, a căror date sunt pro procesate? Cei care se află să spunem, în mod temporar pe teritoriul Uniunii Europene. Cum definim acest lucru? Ce înseamnă acest lucru? Polonia este o țară în care vin din ce în ce mai mulți imigranți, imigranți din țările estice, care ajung la noi în fiecare zi și protecția drepturilor lor este deosebit de importantă. Și acum aș avea o întrebare specifică pentru domnul Hornu va fi foarte dificil pentru subiecții care vin din afara Uniunii Europene să-și poată exercita drepturile ce le revin în virtutea în temeiul acestei legislații. Administratorii Uniunii Europene vor fi poate împovărați din acest punct de vedere, cu costuri suplimentare din partea unor cetățeni care vin din afara Uniunii Europene. Și aici mi se pare mie că există o, o distorsiune, o lipsă de concurență, de competitivitate. Și un alt aspect. Există oare mecanisme prevăzute în această legislație care să ne permită să ne asigurăm că vom vom, vor, se vor aplica și concret toate aceste prevederi. Mulțumesc, spune domnul președinte. Iată întrebări foarte importante. Vom colecta mai întâi toate întrebările și înainte de a primi răspuns. Și acum din partea Congresului Spaniol, domnul Bates. Doamna Bates. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la cele spuse de domnul Davis, pentru că el cunoaște foarte bine realitatea comparată și evident că poate știți foarte bine faptul că Agenția Spaniolă de Protecție a Datelor în Spania funcționează foarte, foarte bine și reprezintă chiar un punct de referință pentru celelalte state europene. Spun asta pentru că nu vreau să alimentez așa o tendință de a simplifica uh, realitatea, lucru care nu este bun pentru uh, imaginea anumitor state membre. Cu acestea fiind spuse, societatea spaniolă cunoaște și recunoaște foarte clar că există o autoritate competentă în domeniul în țara noastră, pentru că aceasta a acționat de mulți ani de zile în mod eficient, în mod profesionist, este autoritatea cu adevărat independentă, cu capacitate de sancțiune, care a intervenit corect. Am avut foarte multe dosare în fața tribunalelor care au demonstrat în mod foarte clar cât de bine a lucrat această autoritate și de aceea suntem oricum îngrijorați față de textul comunitar, propunerea făcută mai ales în ceea ce privește acest ghișeu unic, care în principiu, în teorie, ar fi un lucru bun să ai o singură instanță care să simplifice toată procedura. Ar fi un lucru foarte pozitiv pentru întreprinderi. Dar aplicarea sa concretă în practică ar putea să pună probleme cetățenilor. Și vă explic de ce credem că ar putea să existe probleme din punct de vedere al îndepărtării, al distanței care ar exista față de uh, cetățeni. Uh, mai ales în acele țări în care autoritatea existentă este uh, clar recunoscută de toată lumea, bine cunoscută și uh, s-ar putea ca introducerea acestui nou concept de ghișeu unic să complice oarecum situația. Ar putea, în al doilea rând, de asemenea, să inducă și anumite alte probleme, și anume să nu știm exact ce poți să faci Odată ce o autoritate competentă a emis o rezoluție, o sentință, o decizie, dacă, eventual, îți poți spune întrebarea dacă această autoritate este cea care va și va și veghea punerea în aplicare a deciziei respective sau va fi cu totul altcineva. Ce se poate face cu această decizie? Se poate merge cu ea în fața unui tribunal? Nu se poate merge cu ea în fața unui tribunal? La care tribunal te poți adresa? Deci vedeți că aici s-ar putea să existe o problemă de coordonare între stat, autorități administrative, autoritate și așa mai departe, în momentul în care, spre exemplu, o plângere este depusă la nivel transfrontalier. Și atunci, uh, reglementarea nu poate fi, um, sau rezolvarea acestor, uh, acestor probleme nu poate fi lăsată doar la îndemâna Comisiei prin acele acte delegate. Trebuie să fie uh, prevăzute soluții în textul regulamentului. Și poate că ar fi bine să facem o distinție între aplicarea textului vis-a-vis -vis de întreprinderi și aplicarea textului vis-a-vis -vis de cetățeni, în așa fel încât Uh, lucrurile să fie clare și uh, recursurile pe care le pot avea cetățenii să fie la nivel național și uh, să, să, să preluăm eventual astfel de formulări care există deja, știu eu, în alte legislații europene, în domeniul asigurărilor, spre exemplu. Există legislația în domeniu care poate servi drept model. Mulțumesc! Thank you, Bartet. And... Mulțumim, doamna Bartet. Următorul vorbitor din partea socialiștilor și democraților europeni. Vă mulțumesc. Eu am două întrebări concrete celor care se regăsesc la prezidiu. Doamna Caramanli, dacă am înțeles bine, dumneavoastră v-ați uh, referit la uh, faptul că această activitate de stabilire a unui profil ar trebui să fie limitată. Și aș dori să vă întreb ce înțelegeți prin acest lucru. Dacă uh, eu comand un lucru pe internet, este clar că trebuie să îmi dau adresa, să-mi dau contul bancar și este posibil ca furnizorul respectiv să creeze un profil din datele mele pentru a transmite anumite oferte. Eu poate nu-mi doresc acest lucru, însă pentru acest lucru trebuie să-mi dau consimțământul, însă se poate ca uh, um, furnizorul respectiv să creeze un profil pe care apoi îl uh, vinde unei alte societăți. Deci doresc să întreb dacă asemenea practici ar trebui să fie interzise sau considerați că pentru fiecare procesare, pentru fiecare profil creat ar trebui cerut consimțământul respectivului. Și apoi, ceea ce privește stabili, elaborarea unor profiluri pentru copii, un lucru inacceptabil, așa cum a amintit uh, colegul nostru de Germania. Apoi, o întrebare adresată reprezentantului uh, Microsoft. Sancțiunile. Da, poate ar trebui să ne gândim la crearea unor uh, stimulente, de fapt, nu a unor sancțiuni. Și aș dori să știu care este opinia noastră detaliată. Dacă astăzi o societate ar ar începe să pună în aplicare toate lucrurile pe care le discutăm noi astăzi. Ar fi un lucru foarte bun. Însă, dacă după ce uh, hotărâm acest regulament, să creăm suplimente suplimentare pentru uh, societățile care, de fapt, nu fac altceva decât să respecte lege, legea. Este clar că voi fi pedepsit dacă trec pe roșu la semafor, însă nu există niciun uh, <laughs> nicio răsplată pentru cineva care trece pe verde și oprește pe roșu. Deci nu înțeleg uh, care este ideea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Timothy uh, Kirkhope. Uh, mulțumesc, Johan. Întrebarea mea, un fel de întrebare, se, adresa, se adresează domnului Simon Davis în legătură cu studiul pe care l-a efectuat uh, după cum știți, și eu sunt implicat ca raportor în dosarul registrului cu numele pasagerilor și asta ține tot de domeniul protecției datelor cu care se ocupă el acum. Aseară, la cină, discutam despre creșterea numărului de centre de procesare a datelor în lume. Așa de repede crește acest număr încât e nevoie de resurse masive, inclusiv de apă, pentru a răci aceste uh, centre de procesare. Întrebarea mea este asta. Volumul de date crește tot timpul. Preluarea datelor de la indivizi se petrece continuu. Procesarea datelor se petrece continuu. Are loc în permanență. Utilizarea comercială a acestor date este o realitate și uh, se justifică sau uh, justificarea uh, utilizării acestor date în uh, scopul uh, protejării noastre de teroriști se aude din ce în ce mai uh, des și cred că în 10-20 de ani vom avea o lume în care jumătate din populație uh, își va petrece timpul furnizând date, iar cealaltă jumătate a lumii își va petrece timpul procesând și comercializând informații. Asta este lumea pe care ne-o dorim, oare? Eu, unul, uh, m-am săturat de uh, completat formulare. De fiecare dată când uh, cumpăr ceva, trebuie să completez un formular de 10, 20, 40 de uh, întrebări în legătură cu uh, tot ceea ce fac și gândesc în viață. Nu cred că ăsta e viitorul pe care ni-l dorim. E întrebarea mea pentru domnul uh, Davis. Mulțumim, spune uh, președintele. Ultimul vorbitor, Sean Kerry, de la PPE. Rap Uh, raportor pentru Comisia de Tehnologie și uh, Inovație. Da, am o foarte scurtă întrebare. Dreptul de a fi uitat ar putea să fie incompatibil cu libertatea de expresie. E un paradox aici despre care aș vrea să mi se spună mai multe. Mulțumim! întrebări foarte, o întrebare foarte concisă. Avem acum destul timp pentru a răspunde tuturor întrebărilor, pentru a da cuvântul vorbitorilor noștri. În primul rând, Marieta Caramanli din nou și pentru că trebuie să plece puțin mai devreme că are de prins un tren spre Paris. Vă rog. Merci, monsieur le rapporteur. Je, je parlerai... Mulțumesc, domnule eh, raportor. Eh, știu că am tendința să vorbesc foarte repede, îmi cer scuze și îmi cer scuze că trebuie să plec eh, mai devreme, pentru că avem un text foarte important la adunarea națională care se referă la stabilitate și guvernanță europeană. E foarte important ca Franța și majoritatea noastră parlamentară să se exprime. Sunt mai multe întrebări, nu știu dacă voi putea răspunde la toate, dar cred că există mai multe elemente care ne conduc la un număr de preocupări împărtășite de toată lumea. Aș spune că sunt uh, aici pentru a uh, face auzită și părerea Parlamentului francez uh, și a colegilor mei care s-au exprimat pe tema datelor personale. Am să încep oarecum cu sfârșitul. În legătură cu s-a vorbit despre cercetare, despre uh, restrângerea acelei practici de profiling. Uh, cred că avem interesul ca această practică să fie bine țintită și asta ne trimite, ne duce la uh, acest drept de a fi uitat, care se înscrie cumva în uh, prelungirea dreptului la ștergerea datelor. Cu cât uh, practica profilingului este mai uh, restrânsă sau mai bine țintită, cu atât mai bine sunt protejate datele personale. Și aici aș face trimitere și la recomandările exprimate de către Consiliul Europei pe această temă. Mi se pare că Raportorul a luat notă de aceste chestiuni și activitatea sa va duce la rafinarea textului. În ceea ce privește un alt element, cred că analiza noastră s-a concentrat pe ceea ce mai rămâne de îmbunătățit în text. S-au făcut multe progrese, există multe schimbări în bine, de care am vorbit deja, dar mai mulți intervenienți au confirmat că rămân probleme în mai multe domenii. Primul dintre ele, mecanismul de control și sfera de aplicare, care sunt uh, conectate. Atunci când sfera de aplicare nu e bine definită, se creează incertitudini și cred că în toate parlamentele și în rândul tuturor autorităților naționale există o neliniște privind aceste uh, neclarități. Așa cum spunea colega spaniolă, pentru a nu avea o îndepărtare a cetățeanului de autoritatea națională, trebuie să găsim o soluție de asociere a acestor, asocieri, a acestor autorități naționale pentru a ajuta mai bine cetățeanul. Trebuie să existe o legătură mai strânsă între cetățean și autoritățile naționale care se ocupă de punerea în aplicare a acestor uh, prevederi. Acesta este un lucru uh, indispensabil legat de noile drepturi incluse în propunerea de reglament. Și de asemenea mi se pare foarte important și trebuie amintit că uh, pe de o parte, avem o, o responsabilizare crescută bazată pe încredere, ceea ce e un lucru foarte important, dar se cere pe de o altă parte transparență. Acest lucru nu este bine reflectat încă în text. Se cere de asemenea un grad mai mare de lizibilitate. Se uită că regulamentul este o lege până la urmă și trebuie să fie inteligibil concret, cu cât este legea mai simplă și clară, cu atât este mai ușor aplicabilă și se poate bucura de consensul tuturor. Aș încheia cu problema eficienței. Dacă există o autoritate care pilotează de la nivel european în cooperare cu autoritățile naționale, trebuie să căutăm uh, Uh, eficiența în apărarea cetățeanului. Acest lucru trebuie să primeze atunci când uh, proiectăm uh, dispozitivul tehnic ce va pe, permite punerea în aplicare a regulamentului pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Um, there have been quite, uh... Mulțumesc. Au existat foarte multe întrebări ce v-au fost adresate, domnule Hornung, așa că acum aveți cuvântul să răspundeți la ele. Da, mulțumesc. Dacă îmi permiteți, m-aș referi la două, trei dintre ele, foarte pe scurt. Sunt de acord cu argumentul exprimat de domnul Reitenbach în ceea ce privește uh, instituțiile comunitare. Cred că ar trebui să includem aceste instituții în uh, proiectul de regulament și uh, uh ar trebui să analizăm rolul lor ulterior. Aici ne dorim un regulament care să fie valabil pentru secolul 21, pentru că uh, această noțiune de, de progres, de viitor, face parte din întregul proces. Și aș dori să mă refer acum la întrebările ce mi-au fost adresate mie direct. Mai întâi, eu sunt de acord că aceste aspecte ce au fost subliniate, subliniate trec dincolo de, de deciziile pe care trebuie să le luăm noi acum. În ceea ce privește uh, sfera de acoperire a articolului 3, Spre exemplu, eu cred că aici vom avea o, un subiect deosebit de important, fundamental. Am înțeles că mâine vom avea două ședințe de discuții consacrate acestui subiect, consacrate articolului 3. Crea ce, ce nu pune probleme în articolul 3 este întrebarea următoare, modul în care controlul se stabilește sau nu se stabilește în interiorul Uniunii Europene. În principiu, cu chestia asta nu ar trebui să avem probleme. De asemenea, aș dori să spun uh, că rezidența anumitor cetățeni sau indivizi în Uniunea Europeană uh, trebuie să se clarifice, pentru că trebuie să excludem turiștii, uh, nu? Trebuie să vedem care va fi definiția, o definiție mai aprofundată pentru a defini exact cui anume se aplică acestui, acest document, care este criteriul de rezidență ce trebuie luat în considerare. Ceea ce pune probleme, după părerea mea, este întrebarea ce înseamnă un serviciu bun pentru procesarea datelor în Uniunea Europeană. Pentru că există această idee și anume că un anumit control se poate exercita în afara Uniunii Europene uh, și se oferă această, acest control în interiorul Uniunii Europene. Dar ce înseamnă acest serviciu oferit în, în interiorul Uniunii Europene? Poți să ai un site internet care să fie valabil la nivel global și care să poată utiliza diferite limbi ale diferitelor state naționale, printre care și cetățeni europeni. Și atunci se pune întrebarea cum monitorizezi comportamentele, cum faci în așa fel încât acest regulament să se poată aplica tuturor, cum poți să știu eu, supraveghez pe cineva care este rezident în Uniunea Europeană, dar care uh, are un site internet valabil la nivel global. Nu prea sunt sigur că se poate face asta. Apoi, o a doua întrebare era referitoare la competitivitate și concurență pentru întreprinderile din Uniunea Europeană și cele din afară. Da, Uh, avem nevoie de acest lucru, avem nevoie de regulament pentru protecția datelor care să fie valabil atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afara Uniunii Europene și clar că asta afectează concurența și competitivitatea. Ceea ce avem în momentul de față uh, nu funcționează poate prea bine, așa că pune probleme. Și întrebarea mea este ce soluții alternative avem? Avem soluții alternative de a rezolva problema la nivel global, la nivel internațional. Și ultima întrebare era referitoare la eficiența mecanismelor de supraveghere și de punere în aplicare. Uh, ce fel de eficiență putem avea? Eu cred că autoritățile naționale își îmbunătățesc activitatea zi de zi și aceste autorități sunt uh, clar specificate, desemnate, definite în text. Știm clar care sunt competențele lor în detaliu. Acum, în ceea ce privește mecanismul de coerență, uh, eu cred că acesta va pune poveri, va aduce cu sine poveri și m-am referit de asemenea și la competențele și actele delegate conferite comisiei. Uh, articolul 29 poate fi îmbunătățit. Acolo există poate anumite lipsuri care trebuie sau lacune care trebuie să fie uh, umplute, trebuie să fie rezolvate și este evident că acest text poate fi revizuit ulterior. este clar că punerea în aplicare sau mecanismul sau procedurile de punere în aplicare vor depinde și de resursele pe care le au autoritățile la nivel național și aceste resurse reprezintă punctul nevralgic pentru fiecare stat membru și pentru fiecare acțiune la nivel de stat membru. Așa că la final eu m-aș referi poate la uh, un alt aspect important, și anume rolul părților uh, sau partenerilor privați ce pot fi implicați în această monitorizare sau în această punere în aplicare. Poate că dacă autoritățile la nivel național nu au resurse suficiente pentru a asigura pe deplin punerea în aplicare a acestor uh, legislații, atunci putem avea un parteneriat cu uh, actori privați dar, în același timp, e nevoie și de transparență. Rolul acestor parteneri privați trebuie definit și trebuie să vedem uh, cum anume transparența se înscrie în acest cadru. Și m-aș referi acum și la cel de-al doilea lucru evocat de domnul Reichenbacher, și anume competitivitate sau concurență, lucru care ar putea să ducă la dificultăți care vor fi regulile de protecție a datelor ce se vor aplica, care vor fi posibilitățile de a utiliza aceste regulamente și aceste legislații în momentul în care vorbim despre concurență, despre competitivitate, cum anume vom putea prezerva interesul propriu în concurența noastră cu celelalte părți ale lumii, uh, care vor fi sancțiunile ce vor fi aplicate în momentul în care există o încălcare a uh, Uh, caracterului confidențial al anumitor date și așa mai departe. Președintele, mulțumesc. Înainte de a da cuvântul din nou lui uh, Jean Gonier, aș dori să vă amintesc faptul că încă mai aveți posibilitatea să vă înscrieți pentru a lua cuvântul. Mai avem câteva minute ce vă rămâne la final, așa că puteți, dacă doriți, să mai puneți întrebări. Domnul Gonier, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor parlamentarilor pentru prezența lor la această discuție. Pentru mine e o ocazie unică de a participa la, un astfel de, la o astfel de dezbatere, așa că vă sunt recunoscător pentru invitație. E foarte interesant să ai opinii diferite venind din Spania, din Polonia și așa mai departe. Aici aș spune eu că există două puncte la care aș dori să mă refer și voi răspunde și la întrebarea doamnei Șipel. Aș vrea să revin asupra unui punct care mie mi se pare fundamental și care a fost evocat de către doamna din Spania. Îmi pare rău că nu mi-aduc aminte de numele dumneavoastră. Uh, v-ați referit la realitatea concretă a Autorității Protecției Datelor, care trebuie să evalueze anumite cazuri și, mai general, uh, asupra modului în care va exista o convergență între legile informatice și legislația locală și noul text legislativ. Dacă vă amintiți, în momentul în care am uh, luat cuvântul, am spus că e nevoie de stabilirea unei autorități principale și exact la asta v-ați referit și dumneavoastră. Cum anume? Și eu n-am un răspuns gata făcut. Dumneavoastră, parlamentarii, sunteți cei care va trebui să găsiți o soluție. Cum vom face această coordonare între toate aceste instanțe? Să ne asigurăm că noul text, care mai mult decât atât este un regulament cu forța sa, ei bine, că acest nou regulament nu va fi în conflict cu diferitele legislații care există deja în statele membre cum aceste lucruri se vor articula. Iată, prim aspect la care eu n-am un răspuns, nu știu cum se va face. În al doilea rând, v-ați referit și aveți dreptate la faptul următor. Cum vom face ca un cetățean din Germania, din Polonia, din Franța, din Spania să poată să își apere drepturile în fața justiției, în așa fel încât drepturile sale să fie garantate. Cum putem face ca, pe de altă parte, și întreprinderile să aibă un cadru simplu? Ideea acestui ghișeu unic este una fantastică. Trebuie să o susținem, însă trebuie să fim conștienți că punerea în aplicare nu va fi ușoară, nu va fi simplă. Și adevărat că pentru un cetățean oarecare, omul de, de, de, de pe stradă, omul de rând, uh, el nu se gândește la cele 27 de legislații. Nu, el vrea ca în momentul în care contactează autoritatea sa din țara sa să aibă un răspuns răspuns rapid și eventual coordonat cu uh, cel pe care l-ar putea obține în alte state membre. E adevărat, noastră ați evocat acolo un aspect deosebit de important și deocamdată în etapa aceasta de discuții uh, va trebui să găsim răspunsuri, va trebui să căutăm răspunsuri și sunt aspecte fundamentale care vor trebui cizelate, aprofundate, o dezbatere ce trebuie să aibă loc în zilele ce vor urma. Apoi un alt aspect care merge cam în aceeași direcție, e vorba de transparență, întrebarea adresată de doamna Schipel. Da, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să clarific ceea ce doream să spun inițial. Este evident că legea trebuie respectată, e ceva normal. Cu acestea fiind spuse, ar fi bine ca acei actori care dezvoltă anumite practici uh, de bună credință să poată să beneficieze de oarecare formă de recunoștință și am să mă refer și la cele spuse de colegul din Germania când vorbea din ori de sancțiuni. Eu mă bucur întotdeauna când sancțiunile sunt puternice, care să fie clare, să fie inspirate din dreptul concurenței, 0,5, 1, 2% din cifra de afaceri. Spre exemplu, pentru Microsoft asta reprezintă o sumă imensă, vă dați seama. Dar eu cred că e foarte bine să avem astfel de sancțiuni puternice și clare. Uh, respectarea drepturilor, uh, respectarea protecției uh, datelor cu caracter personal trebuie să fie credibilă. Trebuie să avem toți factorii implicați în așa fel încât să știm exact la ce să ne așteptăm. Acum, pentru a reveni la ideea de recompensă, putem face o legătură și cu noțiunea care există deocamdată în articolul 38 și în articolul 39 a proiectului de regulament, în ceea ce privește certificările, deci autorizațiile și codul de conduită am să cari, fac o așa un fel de caricatură, simplific. În momentul de față, articolele 38 și 39, cod de conduită și autorizații, nu prea văd eu care ar putea fi întreprinderile care le-ar putea dezvolta și e păcat. E păcat. Eu cred că, într-adevăr, ar trebui să începem să Uh, dezvoltăm acest lucru. Și iată că ajungem la motivație. Ar trebui ca o întreprindere să fie cu adevărat motivată să pună la punct un cod de conduită care în momentul de față lipsește cu desăvârșire. De ce uh, întreprinderea nu este motivată? Pentru că nu avem acele mecanisme de consistență, de coerență, așa cum spunea domnul profesor Adinaur, uh, care să încurajeze întreprinderile să facă acest lucru. Durează, e o povară administrativă în plus, demersuri și așa mai departe. În plus de asta, certificarea, autorizațiile trebuie să fie recunoscute la nivel mondial odată ce sunt obținute. Și nu uitați că asta costă bani pentru întreprindere. Am să vă dau un exemplu, un exemplu pe care îl uh, utilizez de multe ori. Un produs pe care Microsoft vrea să-l dezvolte. Peste un an, știu eu, în Germania, vom dezvolta un produs un, o marcă de certificare, de autorizație pentru Windows Advantage. Și asta ne-a costat pe noi, până în momentul de față, 150 de milioane de euro, care nici măcar un produs să fie recunoscut de către toate landurile din Germania. Vă dați seama? Aici, mă, la asta mă refer eu când spun stimulente sau recunoștință sau recunoaștere. Când ești întreprindere și că faci anumite eforturi și că vrei să fii transparent, eu zic că e logic nu să fii și, și, și recompensat într-un fel, sau măcar recunoscut, să ți se recunoască eforturile. Însă e clar că legea e aceeași pentru toată lumea și trebuie, uh, trebuie respectată. Însă cei care au o abordare transparentă, cei care au o astfel de abordare pozitivă, trebuie recompensați. Mai am un exemplu. Trebuie să aveți un exemplu concret. Am vorbit adineaură de cloud computing. Microsoft, pentru toate produsele cloud, dezvoltă ceea ce numesc, numim noi un trust center nu știu, un fel de centru de, știu, încredere, încredințare. Nu știu dacă mai sunt și alte companii care fac așa ceva, dar invit celelalte uh, firme să facă exact acest lucru. Este un fel de centru care ne permite să vedem unde merg datele, cine are acces la ele și așa mai departe. Deci, întreprinderile trebuie să fie totuși valorizate, să fie încurajate să facă așa ceva. Fără de care și atunci pentru ce să pierzi timp, bani și energie ca să pui la punct niște, niște elemente care de fapt țin doar de transparență. Mulțumesc! Uh, next one, uh, Nuria Rodriguez. Uh... Vă mulțumesc, doamna Rodriguez, are cuvântul acum. V-au fost adresate și dumneavoastră niște întrebări directe la care vă rog să răspundeți acum. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să mă refer la întrebarea legată de ghișeul unic și temerea că subiecții, indivizii vor avea dificultăți de a accesa posibilități de compensare și de a se adresa autorităților de protecție a datelor. Cred că ghișeul unic este o idee foarte bună, cel puțin la prima vedere, însă este clar, sau ar trebui să, ar trebui să fie foarte clar definit în propunere. Comisia a spus de dimineață că au fost îngrijorați uh, vis-a-vis -vis de faptul că, deși ghișeul unic în unele uh, cazuri nu ar trebui să fie autoritatea din uh, statul de reședință al consumatorului, propunerea asigură că în cazul respectiv consumatorii se pot adresa autorităților din, din statul în care au domiciliul. Oricare ar fi soluția, trebuie să ne asigurăm că avem un drept foarte clar pentru ca autoritățile de protecție a datelor să se poată ocupa de aceste domenii. Și pentru acest lucru trebuie să existe o cooperare consolidată între autorități. Propunerea este clară, dar rețeaua care există deja ar putea fi folosită pentru a Uh, învăța pentru a vedea care sunt cazurile de colaborare bună în cadrul acestei rețele între diferitele autorități, de exemplu. Oricum, nu trebuie să uităm că dreptul consumatorului de a se adresa unei autorități în țara de reședință este unul crucial. A doua remarcă este legată de datele cu caracter personal a copiilor. Există o prevedere concretă în propunere referitoare la acest punct și cineva s-a referit că acest lucru ar putea ridica probleme. Într-adevăr, Trebuie să ne asigurăm că se interzice asemenea activitate de crearea unui uh, profil a comportamentului a unui uh, copil. Acest lucru trebuie interzis în mod clar. Cu toate acestea, prevederea din propunere, când vine vorba de punere în aplicare, ar putea să ducă din nou la probleme, pentru că uh, Uh, limita de vârstă diferă de la un stat membru la alt stat membru și, de asemenea, punerea în aplicare acestei prevederi. Pentru a pune în aplicare această prevedere am avea nevoie de procesarea altor date. Am avea nevoie, de exemplu, de consimțământul părinților când trebuie procesate date legate de copii, dar ar trebui să avem la dispoziție mijloacele tehnice uh, care să ne asigure că nu este nevoie de colectarea și de procesarea unor date suplimentare pentru a face acest lucru. În al treilea lucru, vis-a-vis -vis de dreptul de a fi uitat și compatibilitatea acestui drept cu uh, dreptul de liberă exprimare. Nu am înțeles uh, foarte clar această întrebare. Nu v-ați referit la un caz specific, însă este clar că protecția datelor este una uh, limitată. Și acest lucru a fost stabilit foarte clar, de exemplu, și de hotărârile Curții Europene de Justiție. Trebuie găsită echilibrul între uh, libertatea de expresie, informația care trebuie să fie una publică și protejarea datelor cu caracter personal. Și Uh, dreptul de a fi uitat. Dacă aveți o îngrijorare specifică legată de această temă, doamna Kelly, dacă nu mă înșel, a pus această întrebare? Sau, nu, domnul Kelly. Vă mulțumesc. You would like to come in? No. Then just go on. Vă mulțumesc. Acum domnul uh, Davis are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două lucruri. În legătură cu ultima întrebare care mi-a fost adresată, referitoare la extinderea nesfârșită a colectării datelor faptul că indivizii trebuie să pună la dispoziție un uh, număr nesfârșit de informații. Mi-aduce aminte de un poster din partea comisiei pe care l-am văzut, care spunea că uh, până la 16 ani uh, un utilizator de internet deja și-a povestit uh, întreaga viață și restul vieții uh, până la 21 de ani a fost uh, aflat deja de către guvern, de către autorități. Deci nu mai există secrete și acest uh, lucru uh, ne arată care este dilema cu care ne confruntăm. Cred că devenim niște ostatici ai uh, sorții, pentru că populația până la urmă în fața acestor uh, dificultăți vor, uh, va, va accepta un ghișeu unic, un, o, o identitate uh, unică, lucru care este foarte periculos. Am văzut ce s-a întâmplat în Regatul uh, Unit, unde uh, Cartea de identitate națională a fost discreditată până la urmă. Deci, până la urmă, ar trebui să evităm uh, Uh, situația aceasta în care devenim uh, ostatici ai sorții, poate ar trebui să ne uh, gândim mai mult la soluții de entitate inovatoare. Mă gândesc la soluția Mindex din Regatul Unit, care este de fapt o încercare de a muta prerogativele către individ. Este vorba de inovații importante care se întâmplă peste tot în Europa și în restul lumii, dar care sunt uh, ignorate în favoarea unor soluții uh, instituționale. Apoi, un alt punct important. Aș dori să parafrazez câteva uh, lucruri amintite. Cât de bine societatea europeană va, între ghimele, digera uh, această propunere. Uh, lucruri, aspectele negative pe care le-am amintit eu nu au fost puse pentru a discredita autorități naționale uh, anume. Uh, nemulțumirea populației poate nu este legată de autoritatea respectivă, poate este legată de politicile guvernului respectiv, de diferite, uh, al, diferiți alți factori. Foarte multe autorități naționale funcționează foarte bine, lucru recunoscut de fapt de opinia publică. Însă întrebarea care se pune people here are going to elections, it would be good to De exemplu, în cadrul procesului electoral ar fi foarte bine să dăm un exemplu să spunem că protecția datelor uh, personale este un beneficiu concret pentru cetățeni. Dar rămân câteva întrebări la care nu s-a răspuns. Ce se întâmplă cu societățile offshore din afara Uniunii Europene care procesează date cu caracter personal? Cine se uh, ocupă de corporațiile care sunt percepute ca încălcând drepturile uh, Uh, fundamentale europene. Nu doresc să dau acum nume, dar să regăsesc suficiente asemenea uh, exemple în mass media care ne arată foarte clar că legislația europeană este ocolită în mod special de uh, companii venind din Statele Unite. Cred că opinia publică dorește să știe cum va modifica această situație noul regulament se doresc uh, detalii concrete, nu asigurări generale că cumva până la urmă se va găsi o soluție. Deci, dacă vă doriți ca cetățenii să fie alături de dumneavoastră, acestea sunt întrebările importante la care trebuie găsit un răspuns și Până la urmă nu este vorba de o, uh, un regulament uh, de extradare. Deseori este ușor ca avocații să aibă un limbaj foarte specific. Dacă ar fi fost un regulament uh, care reg- uh, reglementa ex- extradarea, atunci, într-adevăr, ar trebui să discutăm în termen de reciprocitate, uh, sarcina uh, dovezii. Nu, este vorba de un lucru care afectează viața cotidiană a, a cetățenilor europeni și un lucru care lipsește este uh, uh, încrederea cetățenilor. Și eu aș dori să văd cum putem explica acest regulament, cum putem explica cum funcționează acest regulament cetățenului de, cetățeanului de rând care este afectat de el. Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem câteva uh, cuvinte pentru ultimele comentarii din partea doamnei uh, Latford, din partea grupului ALDE. Da, domnule uh, președinte, sunt de acord cu domnul Simon Davis. Uh, ar să uh, punem această temă <clears throat> pe agenda campaniei electorale care urmează. Acum trei ani și jumătate am fost raportor la un raport privind practicile de profiling în legătură cu o altă, un alt, alt act legislativ și sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Henning în legătură cu acest uh, blocaj mental al Comisiei. Comisia crede că putem obiecta împotriva profilingului doar dacă are efecte juridice și nu uh, altfel. Eu cred că trebuie să mai uh, tratăm această problemă în cursul reformării legislației. Nu spun că trebuie interzis orice profiling, dar trebuie reglementat felul în care se face acest lucru, pentru că e un potențial mare de risc aici, chiar dacă nu întotdeauna există efecte juridice sau efecte uh, imediate. Comisia insistă și spune că profiling înseamnă că se pot lua uh, decizii împotriva acestei practici doar dacă se produc efecte juridice. Trebuie să uh, ne ocupăm însă de acest uh, aspect și să facem Comisia Europeană să recunoască că aceste practici au un potențial de risc. Bun, aș uh, vrea să vă mai dau cuvântul pentru ultima dată, dar vă rog să fiți foarte, foarte conciși. Un minut fiecare. Da, am să reiau în uh, franceză. Vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru că ne-ați permis să ne exprimăm. Uh, sunt foarte impresionat de calitatea acestei dezbate. Vreau să vă mai spun ceva știți deja. Am să preiau termenul latin momentum. Acum este uh, momentul. Dumneavoastră, ca parlamentare, aveți un rol foarte clar în uh, reglementare, legiferare și puteți uh, rezolva acest paradox al informațiilor de natură personală. Un alt subiect de uh, educare a cetățeanului ar fi acela uh, ce înseamnă date cu caracter personal. Aveți un rol important de jucat în această privință pentru că în momentul de față consumatorul nu își dă seama care este miza acestui joc. Vă rog, doamna Rodriguez, mulțumesc și eu pentru invitație organizatorilor uh, publicului din sală. Sunt și eu de acord cu colegul meu. Uh, e un moment foarte important și această propunere privind uh, regulamentul de protecție a datelor este foarte bine ales. Trebuie să ne asigurăm că evoluția tehnologică este urmată de măsuri care să limiteze ceea ce se întâmplă în mediul virtual. Nu ne-am dat seama cât de rapid crește acest mediu virtual și cât de greu se uh, poate prinde el din urmă cu legislația. Propunerea, după cum spuneam, din punctul nostru de vedere, este foarte bună și va îmbunătăți semnificativ situația actuală din punctul de vedere al consumatorilor, pentru că introduce noi drepturi la transparență, noi drepturi la acces, consolidează măsurile în favoarea consumatorului atunci când aceștia au de suferit de în urma încălcării drepturilor la protecția datelor și propunerea este după cum spuneam și de dimineață, uh, una pozitivă în spirit, dar trebuie clarificată în litera ei. Este important să avem certitudine juridică atât pentru companii cât și pentru consumatori și, în final, vreau să spun că sprijinim comentariile celorlalți vorbitori în legătură cu numărul mare de acte delegate care vor reveni comisiei pe viitor. Uh, suntem de acord că Comisia are puteri executive, însă multe dintre actele delegate prevăzute de pe acum merg prea departe, după părerea noastră, și va trebui să mai discutăm care dintre ele ar putea să treacă și care dintre ele nu din punctul de vedere al drepturilor fundamentale. Mulțumesc. Încă o propoziție, Simon Davis. Foarte pe scurt, da. Dincolo de criticile pe care le-am adus, uh, trebuie să și laud această inițiativă. Este o oportunitate, o ocazie, o șansă bună pentru noi să lămurim această chestiune și cred că ar fi foarte bine să păstrăm aceste idei, uh, o mantră da, transparenței, responsabilității, uh, garanțiilor pentru consumatori. Vom continua um, activitatea de consultare a tuturor actorilor implicați și dacă cineva are nevoie de informații mă poate contacta. Da, uh, aș spune și eu câteva cuvinte în legate de tehnologie în uh, final. Pentru că evoluția tehnologică, până la urmă, este singura care ne poate garanta uh, protejarea datelor. odată ce tehnologia este dezvoltată, atunci vom putea eh, impune de la început, din stadiul de proiectare, eh, acel, eh, acea trăsătură de privacy by design, asigurarea protecției datelor din stadiul de proiectare. Mulțumesc! După cum ați observat, am încheiat puțin mai devreme, avem uh, idei. Uh, am colectat foarte multe idei și le vom putea dezbate din nou și mâine și după amiază. Vă reamintesc că la ora 3 reluăm lucrările în prezența uh, vicepreședintei Comisiei Europene, Vivian Reding, care va vorbi în deschidere și Pentru cei care vor să știe ce facem noi aici la Parlamentul European, există trei documente de lucru uh, care se găsesc aici uh, în uh, dreapta mea, două lucrări privind uh, regulamentul și o lucrare privind directiva. După închiderea acestei sesiuni, membrii Parlamentelor Naționale și membrii Parlamentului European sunt invitați la un bufet de prânz în uh, hall. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.